Iniziamo. Începem ședința. Buon pomeriggio a tutti. Bună ziua tuturor. Începem ședința comisiei noastre. Mai întâi de toate, trebuie să vă semnalez că vom opera unele mici modificări pe ordinea de zi. calitatea produselor agricole și uh, standardele de comercializare, care sunt uh, rapoartele doamnei Irace Perez și raportul lui Capulas Santos, plățile directe, sunt uh, prevăzute pentru mâine. Deoarece cei doi trebuie să plece mai devreme decât e prevăzut, propun să modificăm ordinea de zi în sensul următor. Mâine dimineață vom începe cu punctele 11 și 12, după care vom trata restul subiectelor în ordine obișnuită. Comunicările președintelui. Vă amintesc că ședința de astăzi este transmisă pe internet și, după cum știți, urmează să avem o prezentare a proiectelor de raport cu privire la reforma PAC acea contrapropunere a Parlamentului European, cum ne place nou să o numim. Acestea vor fi prezentate în ședința de pe 18 și 19 iunie. Acesta fiind termenul pentru amendamente, data limită va fi 9 iulie, orele 12. Asta pentru propunerile pentru plățile directe și finanțarea PAC. Termenul pentru OCP unică și dezvoltare rurală este 10 iulie, tot ora 12. Așadar, 9 și 10 iulie sunt termenele pentru propunerile de reformă a PAC. Vă amintesc că va trebui să înaintați amendamente la propunerile comisiei și nu cu privire la propunerile raportorului. Sper că ați reținut. Mulțumesc! Mergem imediat mai departe la punctul 3. Avem o prezentare a unui studiu intitulat Modalități de îmbunătățire a competitivității durabile și a inovării în sectorul agricol. O să urez bun venit experților noștri, doamna profesor Janet Dwyer, care este co-director la Institutul de Cercetare pentru Mediul Rural și Comunitate, Countryside and Community Research Institute, de la Universitatea Gloucestershire din Marea Britanie și profesorul emerit uh, Alan Bacul, care a fost aici de mai multe ori. Doamna profesor Dwyer ne va face prezentarea, iar domnul Bacul este la dispoziție pentru întrebări. Acestea au fost introducerile. Doamnă profesor, aveți cuvântul. Și, desigur, din partea Comisiei Europene, directorul general Pleva. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru invitația aici la Parlament. E prima mea vizită la Parlamentul European și uh, sunt impresionată. Mă bucur că am ocazia să vă vorbesc în această după masă și să vă prezint studiul pe care l-am făcut. Voi vorbi uh, timp de vreo 20 de minute ca să las timp și pentru discuții. Iată cum îmi voi structura prezentarea. Mai întâi, Vă voi da contextul și vă voi spune care sunt scopurile studiului nostru. Pe scurt, voi trece de revistă metoda folosită, perioada de timp și echipa de experți care a lucrat la acest studiu. Vă vom prezenta apoi principalele constatări. Vom face un bilanț al experienței de până acum în domeniul PAC și apoi o evaluare a propunerilor de reformă după care câteva recomandări. Uh, subliniez însă că aceste recomandări sunt doar propuneri de recomandări, proiecte, încă nu am reușit să discutăm aceste idei cu dumneavoastră, așa că sperăm că în urma acestei întâlniri de astăzi să putem defini uh, recomandările într-o formă finală în studiul nostru. Aștept deci cu nerăbdare reacțiile dumneavoastră. Care este contextul în care s-a desfășurat studiul nostru? Avem aici două citate. Primul din uh, comunicarea Comisiei Europene cu privire la rolul reformei politicii agricole comune, reformă dezbătută actualmente. În acest context a apărut termenul Sustainable Competitiveness, competitivitate sustenabilă. Cred că este prima dată când a apărut acest termen consacrat în cadrul PAC. Iată aici, uh, cuvântul sustenabilitate este legat uh, de managementul sustenabil al um, resurselor uh, naturale și terestre ale Uniunii Europene. Al doilea citat este al comisarului Cioloș, care a prezentat propunerea detaliată la Parlament și a spus vorbele citate. Domnia sa a spus că uh, politica agricolă comună trebuie să răspundă la um, provocările de securitate alimentară și schimbări climatice, să mențină um, resursele naturale și uh, echilibrul teritorial. Iată obiective pe care trebuie să le urmărim dacă vrem ca pe viitor um, agricultura în Uniunea Europeană să fie gestionată activ în toate teritoriile europene. Noi, în acest studiu, am dorit să vedem în ce măsură obiectivele propuse de comisie se pot uh, realiza în raport cu uh, reformele propuse. Uitându-ne la ceea ce am învățat până acum uh, din utilizarea politicilor și a instrumentelor și văzând care este contextul modificărilor, provocările și motivele invocate pentru aceste schimbări, uitându-ne nu doar la PAC, ci și la celelalte politici conexe sau care interacționează cu PAC, care sunt relevante pentru sustenabilitate și competitivitate, ne-am zis, știind toate acestea, că noi trebuie, practic, să ajutăm Comisia Parlamentară de Resort să răspundă la propunerile făcute și să facă îmbunătățiri. Pe scurt, metodele folosite la nivelul uh, comunitar, dar și la nivelul statelor membre, am uh, făcut o trecere de revistă, o analiză, am încercat să luăm uh, experiențe din state mai vechi, state mai noi, state mari, state mai mici, state care contribuie cu sume foarte mari la bugetul Uniunii Europene sau state care beneficiază mai mult, cum spuneam, țări mari, țări mici și am mai analizat niște studii de caz cu privire la elementele din uh, propuneri, elemente care sunt poate mai puțin uh, studiate în general. Măsura de management al riscurilor, de pildă, și am încercat să analizăm valoarea adăugată care este accentuată mai ales la pilonul 2. Am uh, vrut să punem accentul și pe integrare și pe o abordare integrată, strategică. Ne-am uitat la țările care lucrează cu mai multe măsuri și cu mai multe fonduri la nivel local. Studiul a durat din decembrie până în aprilie anul acesta și au participat mai mulți experți din mai multe state membre. Poate recunoașteți unele dintre numele de pe ecran. Am vrut să ne asigurăm că avem uh, expertiză și din partea unui stat membru nou aderat, precum și din partea unui stat mai vechi. Bun. Am început prin a definitiva terminologia folosită de comisie și uh, în contextul uh, folosit de Comisia Europeană, cred că termenul sustenabil este folosit pentru a spune că un lucru este sustenabil din punct de vedere al mediului, că protejează resursele și că menține sau că păstrează calitatea mediului pe termen lung. Termenul de competitivitate e interesant, el n-a fost uh, folosit în uh, sensul în care îl folosesc economiștii. Din câte am, mi-am dat seama, el se referă la menținerea viabilității agriculturii în tot teritoriul european. Nu se referă doar la promovarea metodelor uh, celor mai eficiente, celor mai productive și ignorarea celorlalte. Inovarea apare în mai multe locuri din propunere și este legată de conceptul mai larg al Uniunii Inovării. Este un mecanism cheie prin care se încearcă un mare pas înainte în domeniul agricol să trecem la o agricultură mai sustenabilă, mai adaptabilă, mai în măsură să facă față provocărilor de schimbări climatice. În acest context, cred că scopurile sau obiectivele economice de mediu și sociale vor deveni o parte integrantă a acestei viziuni. Bun. Acum, trecând în revistă toate aceste experiențe, am constatat că ambii piloni ai PAC au un impact direct asupra competitivității și sustenabilității agriculturii europene. Să vedem însă cum funcționează. Am constatat că plățile directe și măsurile de piață, deci pilonul 1, are niște efecte mai generale, nu foarte specifice. Ele promovează în genere activitatea agricolă și o sprijină într-un fel difuz. Nu uh, permit uh, transformările concrete care apar în discursuri și pe hârtie. În schimb, pilonul 2 are un potențial mult mai clar de a promova obiectivele de care se vorbește deoarece are instrumente mai bine țintite pentru a îmbunătăți productivitatea, competitivitatea și conține mecanisme care se referă în mod expres la beneficiile sociale, de mediu și altele. Programele de dezvoltare rurală nu funcționează toate la fel de bine și am constatat că există diferențe între aspirațiile din pilonul 2 și rezultatele concrete de până acum. Este clar că programele de dezvoltare rurală nu reușesc să-și echilibreze întotdeauna multele lor obiective și adeseori um, există programe paralele care lucrează în direcții diferite. Finanțarea, de asemenea, nu este foarte bine țintită. Mă gândesc în special la ajutoarele pentru investiții, care se acordă în multe țări. Problema cu aceste ajutoare nețintite este că ele duc la o prea puțină adiționalitate, adică prea puține um, beneficii pentru banii care sunt investiți. Tot la pilonul 2 există probleme ce nu țin uh, doar de modul în care sunt concepute programele, ci și de modul în care sunt aplicate. Oamenii nu se gândesc suficient de mult la rezultatele pe care doresc să le obțină. Trebuie să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți, dar asta nu e suficient pentru a garanta succesul unui program. Avem câteva exemple de proiecte în care, cred eu, putem găsi uh, lecții, învățăminte pe care să le tragem și modele sustenabile de dezvoltare tot la pilonul 2. Există inițiative de succes pentru a instrui oameni și a crește gradul de cunoștințe, pentru a înțelege mai bine problemele de mediu și pentru a gestiona mai bine resursele rurale. E vorba de conceptul de multifuncționalitate și ce înseamnă el ca strategie pentru o întreprindere agricolă sau pentru o gospodărie. Avem exemple pe dreapta jos, exemple de um, întreprinderi care folosesc oameni cu dificultăți de învățare, cu dizabilități. O inițiativă frumoasă, dar nu insist pe ea, mergem mai departe. În ce privește competitivitatea sustenabilă și uh, inovarea, am uh, conchis că există mulți factori care descurajează inovarea, care fac mai dificil să inovezi. Unul dintre acești factori este um, o reticență de asumarea a riscurilor când vine vorba de bani europeni, ceea ce e lăudabil în sine, însă haideți să ne gândim mai bine. Sectorul privat investește în agricultură. Asta înseamnă că el uh, e foarte atent la investiția pe care o face. Știm din experiență că asta înseamnă că nu va vrea să investească pe termen lung dacă pe termen scurt nu poate să facă un profit imediat. Nu ar fi încurajat să investească în chestii nu, în lucruri noi, în lucruri care să ducă la transformări pe viitor. Și așa că trebuie să ne punem întrebarea, cum putem face ceva cu fonduri publice ce nu poate fi făcut cu fonduri private? E bine, uitându-mă la aceste programe, văd că nu prea mm, se face un astfel de lucru. Vedem că băncile se tem, nu vor să-și angajeze capitalul, nu vor să-și angajeze resursele. E bine, aici ar trebui să intervine rolul public dacă vrem să încurajăm schimbarea la nivel local. Avem foarte multe idei bune care însă nu dau roade, deoarece nu se pot pune în practică din cauza labirintului de reguli și de norme ce înconjoară utilizarea fondurilor acestora. De asemenea, cred că Um, mulți, multe persoane sunt um, foarte specializate, unii care se concentrează asupra pieței, alții se concentrează asupra durabilității și nu există un dialog între diferitele interese, ceea ce înseamnă că de multe ori utilizarea totală a resurselor nu este suficient de echilibrată. Când ne uităm la domeniul de aplicare al uh, altor um, instrumente care se referă la um, cercetare și dezvoltare și uh, PAC, de exemplu măsurile actuale cu privire la sectorul lactatelor, politica de inovare, de inovare toate sunt relevante pentru obiectivele pe care le avem, dar nu sunt suficient de integrate cu procesul reformei PAC. Și un ultim comentariu se referă la natura dezbaterii care are loc cu privire la PAC. Considerăm că, din punctul nostru de vedere, există foarte mult potențial pentru utilizarea pilonului 2 pentru a obține uh, rezultatele uh, dorite, însă dezbaterea este uh, de multe ori nu, se concentrează numai pe pilonul întâi și asta împiedică o, o discuție constructivă despre o bună atingere a obiectivelor. Încă unele exemple, nu doresc să Uh, prelungesc prea mult uh, discursul meu. Analizând noile propuneri, acestea sunt concluziile noastre referitoare la aceste propuneri. Pilonul întâi, în sine, pentru că este vorba de sprijin din punct de vedere al venitului și va avea însă acum și alte uh, obiective, este un element de sprijin, nu este un mecanism de transformare prin modul în care este el uh, proiectat. Senzația noastră este că poate juca un rol în a menține activi, uh, activitatea agricolă și atingerea unui echilibru teritorial. De asemenea, sunt mecanism, există mecanisme orizontale importante în primul uh, pilon, care ni se par foarte importante, mai ales serviciul de consultanță pentru fermieri. Și considerăm că acest uh, serviciu are un potențial mult mai mare uh, pentru a-i ajuta pe agricultori să ajungă la obiectivul competitivității durabile. Apoi, în ceea ce privește ecocondiționalitatea, Uh, și aspectele de mediu, acestea uh, duc la o mai bună respectare a criteriului durabilității. Al doilea pilon are mult potențial și cred că propunerile um, pot să ajute, pot să ne ajute să progresăm față de situația actuală și să uh, Uh, pot constitui un răspuns uh, mult mai bun pentru competitivitatea durabilă în, vi în uh, viitor. Salutăm abordarea prin parteneriate de inovare, există diferite feluri de cooperare, se creează punți între interese foarte specifice. De asemenea, pe baza experienței lider, să, se, să îi se reofere flexibilitatea pe care a avut-o înainte și pe care a pierdut-o în um, perioada de programare actuală. Din punctul nostru de vedere, însă un cadru uh, legislativ nu este suficient pentru a asigura obiectivul. Trebuie să se pună accentul pe cum se uh, poate pune în practică, de fapt, uh, tot ceea ce este uh, spus și prevăzut Și, bineînțeles, sunt importante și sinergiile cu celelalte politici. Noua politică agricolă comună are o nouă logică. Încă de la reformele din 92 și trecând prin uh, bilanțul de sănătate, s-a trecut la decuplarea sprijinului și trecerea lui din pilonul 1 în pilonul 2 și cred că aici cu pachetul de reformă abordarea s-a schimbat, pentru că aici ideea principală este a echității uh, în uh, noile și vechile state membre și uh, distribuția, din punctul de vedere al distribuției plăților în interiorul statelor membre. Putem să ne întrebăm dacă este nevoie de redistribuție, avem criterii foarte clare pentru a uh, știi cum trebuie ea să aibă loc. În ceea ce privește uh, cei doi piloni, poate în, moment, în modelul vechi, pilonul întâi uh, sprijin, era un sprijin uh, pentru venit și pro, uh, pilonul 2 era, se referea la dezvoltare rurală. Ei bine, în noul pachet uh, există elemente de dezvoltare rurală în ambii piloni și aspecte de sprijin financiar în ambii piloni. De exemplu, um, țintirea sprijinului către agricultori uh, tineri în pilonul 1 poate să fie uh, considerată ca înainte um, ca fiind ceva ce înainte ținea de uh, pilonul 2 și invers există alte uh, măsuri care sunt menite, de exemplu, să sprijine dezvoltarea rurală. Este un model coerent, nou, dar ne temem că s-ar putea să fie insuficient pentru a atinge uh, și a obține acea transformare despre care vorbea Comisia atunci când prezenta aceste propuneri. Am făcut o serie de recomandări și acestea sunt uh, Asta aici uh, m-ar interesa să ascult și opiniile dumneavoastră în acest sens. Avem senzația că venind să discutăm uh, reforma PAC și punându-se accentul întotdeauna pe primul pilon, pe redistribuție în, timp, în rândul statelor membre și în diferitele regiuni, e bine, pilonul 2 pare să se piardă din discuție și este esențial și va juca un rol foarte important pentru adaptarea uh, în viitor și pentru rezistența uh, rezistență în viitor acest pilon. De aceea poate ar fi mai bine dacă statele membre ar recunoaște uh, importanța pilonului 2 în acest pachet, astfel încât el să poată fi făcut mai eficient, mai eficace. În propunerile noastre scrise am propus să existe un minim uh, procentual uh, alocat pil pilonului 2. Dacă ne uităm la cheltuielile din 2010, sunt toate cheltuielile statelor membre uh, în acest grafic. Uh, săgețile care vin din uh, stânga ar fi, de exemplu, un minim de 30% sau un minim de 40% cheltuit pentru dezvoltare rurală. Uh, și, dacă ne uităm, afectează mai ales vechile state membre, pentru că am, le-am solicitat să își crească proporția pe care de sume cheltuite pentru uh, pilonul 2 uh, ar fi Franța, țările de jos, Danemarca, Belgia, într-o oarecare măsură și uh, regatul unit. Și dacă ridicăm standardul și mai sus, mai multe state membre ar fi afectate senzația pe care o am acum este că statele membre uh, noi au un buget mult mai mare alocat dezvoltării rurale decât plăților directe și vorbesc despre viitor uh, din aceeași poziție ca și statele membre care au mult mai puține sume alocate pentru dezvoltarea rurală, ceea ce înseamnă că uh, se creează o oarecare inegalitate. Apoi, uh, este vorba de planificare, o nouă recomandare. Credem că performanța ar trebui să fie măsurată dacă există obiective care trebuie să se, ating, care trebuie să se atingă. Iar um, rezultatele acestor monitorizări ar trebui să fie uh, luate în considerare la o uh, revizuire la mijlocul perioadei. revizuind uh, datele din statele membre, ne-am dat seama că este nevoie să existe garanții de durabilitate uh, prevăzute în cheltuielile din pilonul 2. Nu cred că există fonduri alocate care fac rău mediului, dar cei care planifică investițiile trebuie să se gândească la efectele pe termen lung a, lucru, a, a activităților în care investesc Uh, și să știe să nu investească în ceva ceea ce uh, peste 5 ani uh, se va afla că va dăuna mediului. Apoi am avut exemple de părți interesate care au încercat să respecte criteriile pentru ajutor de dezvoltare uh, pentru a se asigura că primesc fondurile necesare. Uh, am avut exemple însă în care, mai ales în noile state membre, în care banii s-au dat pe principiul primul sosit, primul servit. Și asta este periculos pentru că ajutorul pentru investiții uh, Um, trebuie să fie direcționat în, în anumite um, scopuri. O, întreprinderile ar, ar urma să aibă, trebuiau să aibă un, uh, un plan de afaceri bun și să respecte criteriile, dar este insuficient din punct de vedere al unor politici. De asemenea, uh, recomandăm o mai bună coordinare, coordonare cu uh, alte uh, sectoare, dar uh, vom mai vorbi despre asta. Al doilea set de recomandări este specific pentru pilonul întâi, se referă la plățile directe. După cum am spus înainte, am dorit ca rolul um, sistemului de consultanță pentru fermieri să fie consolidat. Este un uh, um, servi un serviciu foarte important, nu numai pentru noile state membre. Îmi dau seama că există mari, uh, mă gândesc, de exemplu, la marile provocări cu care vor uh, trebui să se confrunte agricultorii în viitor, lipsa apei, penuria, penurii de apă și așa mai departe. Și din acest punct de vedere va fi nevoie de strategii de succes uh, pentru a depăși aceste probleme. Credem că uh, domeniul de aplicare a acestui sistem trebuie să fie extins. Acum câțiva ani s-a făcut un studiu uh, pe acest subiect și s-a observat că acest sistem de consultanță atinge doar foarte, un număr foarte redus de uh, fermieri. În ceea ce privește pro, uh, propunerile de ecologizare a pilonului întâi, încă nu se știe uh, care, vor, care va fi rezultatul final, însă ne așteptăm să există oarecare discreție a statelor membre în modul în care sunt utilizate măsurile. Și dacă se întâmplă acest lucru, am dori ca statele membre să explice, să fie obligate să-și explice alegerile făcute uh, pentru pilonul întâi, astfel încât să avem această informație. Iar apoi uh, se pun, există întrebarea criteriilor. Cum ar trebui să fie distribuite fondurile între statele membre? Iar dacă obiectivele celor două, uh, celor doi piloni trebuie să fie din ce în ce mai similari, similare, nu trebuie ca și um, criteriile să devină din ce în ce mai similare. Câteva recomandări uh, specifice pentru pilonul 2 acum. Avem nevoie de ceva care să, ajută, să ajute agențiile de plată din statele membre să-și dea seama că este vorba de a facilita transformarea, nu este vorba de o finanțare de capital pentru oameni care ar face investiții oricum. Este vorba de a privi pe termen lung, de a face mai mult decât se poate face cu uh, finanțare privată. Și cred că, din acest punct de vedere, este nevoie de o reflecție adâncă aici. De exemplu, banii pot fi um, um distribuiți printr-o strategie locală, poate pentru un teritoriu local sau printr-un sector, uh, astfel încât să se facă legătura între produ uh, calitatea produselor, marketing și o experiență de o, ceva legat de turism. Uh, odată când sunt prevăzute astfel de lucruri, uh, este foarte greu să le și pui în aplicare. Și drept urmare, noi considerăm că ar trebui să se ofere uh, stimul pentru asta, de exemplu, o rată de cofinanțare mai mare. Asta ar putea să ajute la depășirea barierelor actuale. am scris aici uh, mai mult sprijin și mai multă ghidare pentru parteneriatul european de, uh, pentru inovare. Poate că nu este nevoie de aceeași abordare ca la, uh, în cadrul programului LEADER, dar ideea este să uh, inspirăm oamenii și să le explicăm ce trebuie să fie obiectivele acestor uh, parteneriate. De asemenea, pentru a elimina barierele către inovare, în calea inovării, uh, ar fi important să se alinieze, să se armonizeze regulile financiare în fondurile uh, europene principale. Mi se pare ciudat ca regulamentul pentru dezvoltare rurală să aibă reguli mai stricte decât celelalte fonduri, pentru că asta um, nu le permite oamenilor să folosească fondurile în mod flexibil. Și de asemenea o recomandare cu privire la un accent care să se pună pe consultanță, inovare și să fie și ca și pe încurajarea inovării în general și a experimentării. și de asemenea am recomanda o limită pentru care fondurile să poată fi utilizate pentru gestiunea uh, riscurilor. Aceasta a fost uh, prezentarea mea. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult uh, pentru această inter... prezentare foarte interesantă. Brita Reimers. Vă mulțumesc, în primul rând, uh, pentru acest studiu. Mi s-a părut foarte interesant faptul că ați spus că din bani publici uh, de, mul- de multe ori nu se riscă să se financeze proiecte noi. Cum ar fi, de exemplu, dacă am încerca, pentru că se presupune că trebuie să folosim banii cât mai eficient, uh, să se folosească așa numitele revolving funds și în agricultură, astfel încât fondurile să fie uh, utilizate într-un mod mai uh, eficient. Acestea ar urma să fie adaptate în funcție de regiuni și să se stabilească anumite cote, astfel încât să existe Um, disponibilitatea de a asuma riscuri un pic mai mari. Să se pornească de la premisa că anumite proiecte, o anumită cotă de, dintre proiecte nu vor fi de succes, însă ca asta să uh, permită ca uh, asumarea mai multor uh, riscuri. Apoi, salut faptul că spuneți clar, faptul că al doilea pilon poate uh, Uh, lucra într-un mod mai adaptat și că ar trebui să fie consolidat din punct de vedere financiar. Uh, de asemenea, salut uh, recomandarea dumneavoastră cu privire la consultanță, la serviciul de consultanță. Cred că putem îmbunătăți situația și avem mult de câștigat dacă există un mai mare schimb de informații. Avem nevoie cu siguranță de strategii locale pentru că nu ajută la nimic să încercăm să facem lucrurile la fel peste tot în Europa. Regiunile sunt diferite, avem nevoi diferite, premise diferite și trebuie să putem reacționa în mod diferit. Din punctul meu de vedere, important ar fi și să uh, ne adaptăm și să ne aliniem la celelalte uh, fonduri pentru că ne-ar oferi posibilitatea prin cofinanțarea alternativă ca acele regiuni care sunt uh, mai slabe din punct de vedere economic uh, să nu fie excluse din programe. Să există în continuare posibilitatea unor investiții structurale și, de asemenea, uh, asta ar putea ajuta la diminuarea riscului pentru că dacă se creează comunități de interes care doresc să promoveze un anumit uh, proiect și sunt dispuși să-și, să -și uh, asume un risc mai mare, atunci uh, asta ar putea duce la uh, succes. Herbert, apoi Martin Ostling. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare un studiu foarte interesant. Mi se pare important când vorbim despre reforma PAC să ne întrebăm uh, ce se va întâmpla odată ce am dus la bun sfârșit aplicarea acestei, acestei politici, ce se va întâmpla în 2020? Agricultura europeană va fi ea mai, mai competitivă? va fi agricultura mai autonomă sau politica trebuie în, acest, uh, în acești șapte ani să asigurăm doar că fermierii um, au un venit uh, suficient încât să se întrețină. O consolidare. Noi am, dacă, dacă consolidăm numai primul pilon, nu facem nimic pentru competitivitatea uh, agriculturii. Vorbim de asemenea despre intensificare durabilă. Și când mă uit la propunerea pe care o avem, îmi pun câteva întrebări. Să vă dau un exemplu extrem. Noi propunem ca o parte, să spunem 7%, 5%, 10%, orice ar fi, o parte din suprafață să fie utilizată Uh, pentru scopuri ecologice și să nu mai fie utilizată uh, pentru agricultură. Care este urmarea logică? Uh, agricultorii nu vor fi atât de proști încât să renunțe la suprafețele cele mai intense. Vor fi excluse doar cele marginale și pe restul suprafeței uh, Uh, agricultorii nu vor putea face decât să intensifice și mai mult, pentru că vor avea suprafață mai mică. Din punctul meu de vedere, consecința cea mai brutală va fi faptul că uh, agricultorii care lucrează cel mai intensiv nu uh, vor mai uh, uh, nu se vor mai interesa de PAC, ci vor uh, renunța uh, Uh, să uh, facă apel la fonduri de la PAC pentru că vor putea câștiga suficient și fără. Constat și sunt de aceeași părere că această trecere înceată de la primul pilon la al doilea pilon, că această trecere de la al doilea pilon la primul pilon uh, trebuie, um, trebuie să fie stopată în, statele mem- în noile state membre există uh, state care acordă 10% din fonduri pentru uh, primul pilon, altele care dau 70% și apoi vorbim despre echitate în primul pilon. Nu, nu se poate. Putem numai să ne întrebăm dacă acest lucru va co- uh, contribui la competitivitatea agriculturii. Eu cred că la al doilea pilon se pune întrebarea și se ridică critica uh, faptului că uh, al doilea pilon uh, suferă de pe urma riscului ca banii să se scurgă în alte sectoare, să nu rămână în agricultură. Și dacă, în mod evident, vedem că măsurile din pilonul 2 sunt mai bune pentru stimularea competitivității, ce putem face pentru a opri această uh, scurgere de fonduri din Uh, agricultură înspre alte sectoare, astfel încât politicile agricole să fie uh, mai bine acceptate decât astăzi. Mulțumesc, Martin, apoi Albert Des. Ich möchte mal einfach kritisch hinterfragen. Acest concept, uh, sustenabilitate competitivă, sustenabilitatea, durabilitatea, este un subiect Uh, care înseamnă totul în ultimul timp. Ce înseamnă că trebuie să îmbunătățim competitivitatea? Am senzația că în ultimii ani s-au uh, făcut uh, programe pentru a stimula concurența în rândul agricultorilor și astfel unii au trebuit să-și înceteze activitatea. Este vorba, numai de, este vorba de competitivitate și în domeniul comercial? Cred că pur și simplu trebuie să găsim un alt termen aici. Și pentru mine uh, acest uh, concept ar fi valoarea, uh, o mai mare valoare obținută de pe urma agriculturii. În primul pilon, Um, fondurile sunt mai puțin uh, țintite, se pune întrebarea dacă vrem ca acest lucru să rămâne așa sau nu. Mie propunerea comisiei mi se pare și abordarea comisiei mi se pare corectă, însă sunt de acord cu faptul că uh, se discută prea puțin în public despre al doilea pilon. Și Într-adevăr, marea problemă este că avem un mare dezechilibru în interiorul Uniunii Europene, în, între statele membre. Trebuie să ajungem uh, astfel uh, în situația în care în pilonul 2 toate statele membre să aibă același tip de ofertă, astfel încât uh, să se poată oferi măsurile de mediu, de exemplu. Și nu ați uh, răspuns la acest uh, întrebare și anume cofinanțarea devine din ce în ce mai des o problemă pentru statele membre. Uh, iar propunerea comisiei nu este chiar uh, suficientă aici. De asemenea, aș fi vrut o um, declarație concretă cu privire la managementul riscului în al doilea pilon. Mi se pare complet um, nerațional ca risc, managementul riscului să fie prevăzut la pilonul 2. Trebuie să găsim alte moduri uh, și în niciun caz așa cum propune Comisia, pentru că altfel um, lucrurile devin de necalculat în al doilea pilon dacă introducem și managementul riscului. Mi se pare că trebuie consolidată consultanța și aici suntem de acord, însă se pune întrebarea în ce direcție trebuie să meargă această consultanță. În, în ce fel de tip de agricultură urmează să fie sprijinit și ce fel de tip de agricultură urmează să fie finanțat. Și încă un punct important, programele LEADER sunt exemplare. Și faptul că sunt atât de puțin luate în considerare în propuneri este regretabil. Și apoi, structura finanțării în al doilea uh, pilon, în loc de patru uh, Uh, axe sunt numite șase obiective. Vi se pare corect acest lucru? Mulțumesc! Mulțumesc, Albert Des. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu. Nu am înțeles încă prea clar care au fost obiectivele acestor uh, acestui studiu, pentru că obiectivul era durabilitatea competitivă. Însă, după ce am ascultat uh, ceea ce s-a spus, uh, s-au spus lucruri absolut corecte. Ați spus, de exemplu, că al doilea pilon este adecvat pentru a obține avantaje din punct de vedere al mediului, însă, în același timp, ați salutat faptul că măsurile din primul și al doilea pilon Uh, urmează să fie amestecate. Și încă ceva mi-a lipsit din prezentarea dumneavoastră când este vorba de competitivitate. Știm deja uh, de astăzi și Curtea de Conturi a criticat asta deja, că propunerile comisiei vor duce la mai multă birocrație, iar uh, povara administrativă a agricultorilor noștri are de a face cu competitivitatea. Noi la Parlament, la un moment dat, am decis că până în 2015 birocrația va fi redusă cu 20 sau 25%. Și acum vedem că, de fapt, va fi 20% de birocrație în plus. Și eu nu voi fi niciodată de acord cu propunerea comisiei pentru că nu pot să le cer agricultorilor mei să aibă și mai multă uh, birocrație. Eu uh, am un, uh, o dezvoltare uh, agricolă cu 40 de hectare și uh, trebuie să vă spun că uh, am stat un concediu întreg și am completat formulare ca să uh, pot să respect uh, criteriile europene și nu vreau uh, de rusalii să mai stau încă o dată de sărbători să completez formulare. Aș dori așadar un răspuns din partea oamenilor de știință despre, cu privire la modul în care putem să facem uh, reforma PAC cu mai puțină birocrație, dar fără să afectăm obiectivele. Încă un aspect, colegul Dorfman s-a referit la asta, când, dacă ar fi să consolidăm al doilea pilon și uh, aș susține această idee și avem um, exemple în Bavaria, în Baden-Württemberg, în Austria, um, că al doilea pilon funcționează foarte bine. Însă, dacă ar fi să consolidăm acest al doilea pilon, trebuie să um, împiedicăm ca banii să se ducă în uh, zone sau în sectoare non-agricole. Mi se pare că la nivel european ar trebui să creăm un catalog de măsuri pentru care banii din al doilea pilon pot să fie utilizați sau nu și altfel nu pot, astfel n-ar putea fi utilizați pentru alte fonduri. Ar trebui să cădem de acord asupra unui catalog de măsuri. Aș, fi, aș sprijini o, acea, o astfel de propunere. Lui Martin Heusling aș vrea să-i spun, fără să pun sub semnul întrebării uh, programul LEADER, uh, că există pro proiecte bune LEADER, dar dacă mă uit la proiectele LEADER uh, din ultimii 15 ani din uh, regiunea mea nu au fost proiecte durabile, ci au fost bani aruncați pe fereastră, fără niciun fel de efect. Și asta nu se mai poate întâmpla. Banii trebuie să contribuie la uh, sporirea competitivității agriculturii. Și aș dori așadar să am un răspuns a uh, la această întrebare. Care sunt consecințele dacă amestecăm pilonul 1 și 2? Nu ar fi mai logic ca, din punct de vedere al sarcinilor, cei doi piloni să fie uh, um, separați cât se poate de clar, în ceea ce privește managementul riscului, sunt de acord. Acesta își are locul în primul pilon. Și acesta trebuie să fie finanțat din primul uh, pilon. Iar măsurile de mediu având în vedere flexibilitatea mai mare, uh, își au locul în al doilea pilon și trebuie să încercăm să găsim soluții astfel încât la nivel european aplicarea să fie similară. Încă ceva cu privire la distribuirea uh, fondurilor între statele membre. În calitate de deputat german, eu sprijin ideea ca uh, um, statele care sunt sub Um, medie uh, trebuie să primească sume mai mari și cele care sunt peste medie trebuie să renunțe la uh, o parte din, sună, din sumă. Nu se poate ca agricultorii din uh, țările baltice să primească 100 de euro și alții să primească 700. Este o nedreptate față de, față de agricultori nu se, nici nu mai este uh, o concurență egală aici. Și este important să găsim uh, o soluție aici. Ceea ce mă interesează însă chiar și mai mult, ați, v-ați referit la asta, este, sunt marile diferențe în interiorul statelor membre. Colegul Dorfman este lângă mine. El a primit în Tirolul de Sud 50 de uh, euro și altundeva în Italia se plătesc uh, 600. Dacă situația rămâne așa, uh, trebuie mers în fața curții de justiție. Eu oricum i-aș încuraja pe cei care primesc uh, subvenții atât de mici să meargă la Curtea Europeană de Justiție pentru că nu are nimic de a face asta cu egalitatea. M-ar interesa așadar uh, răspunsul la aceste întrebări. În principiu, mi s-a, mi s-a părut uh, foarte interesant acest studiu. Jim Nicholson cea apoi domnul Smith. Uh, thank you very much, Chairman. Can I, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentări. Prezentarea a fost foarte interesantă și foarte bine făcută. S-a vorbit despre cei mai productivi și de restul. Eh, eu vin dintr-un eh, stat în care eh, există regiuni mai productive și altele mai puțin productive. Cum se asigură echilibrul? E foarte clar că va fi foarte greu pentru persoanele din regiunile mai puțin productive să concureze cu cei din regiunile uh, mai dezvoltate. Cum vor supraviețui cei dezavantajați? Cum îi uh, ținem pe acele terenuri? Cum prevenim uh, căderea în uh, disgrație acestor terenuri? În pilonul 2 sunt multe instrumente. Aș vrea să știu dacă aveți măsuri concrete prin care doriți să mutați cele 30 de procente destinate ecologizării în pilonul 1? Ați spus uh, că sunt multe reguli și regulamente în pilonul 2. Cum veți reuși să simplificați sistemul? Ați vorbit și despre investiții, dar uh, într-un mod mai puțin orientat specific. Puteți să ne spuneți cum intenționați să faceți acest lucru anume? Unde nu se vor avea în um, vedere în mod direct investițiile? În statele membre noi, în statele membre vechi? Va trebui să, ca statele membre să caute fondurile adecvate în pilonul 1 sau pilonul 2? E un lucru foarte dificil. Subiectul e foarte interesant și aș vrea să știu cum putem să dezvoltăm această latură, pentru că poate, acest lucru poate reprezenta fundația proiectelor viitoare, proiectelor de succes. Întrebarea principală nu este cum concurăm în cadrul Europei. Problema mea e cu OMC-ul și cu restul lumii. Pentru că trebuie să concurăm pe piața internațională. Aceasta e dezbaterea pe care trebuie să o purtăm. Trebuie să ne asigurăm un sector din piața internațională, să-l asigurăm pentru producția europeană. Am ascultat cu interes uh, comentariile dumneavoastră în legătură cu uh, sistemele de consiliere agricolă. Acestea adesea implică cheltuieli suplimentare din partea statelor membre dacă doresc mai mulți consilieri. În pachetele de reformă, Comisia a spus că uh, costurile vor fi cu 15% mai mari pentru statele membre, costurile administrative, un procent destul de mare. Eu uh, mi-aduc aminte că în uh, Scoția pe vremuri aveam un sistem de consiliere agricolă. Acum nu-l mai avem. Avem un fel de sistem polițienesc. Avem un sistem de controle foarte dure, avem uh, tot felul de regulamente de la Bruxelles pe care trebuie să le respectăm. Cum facem ca să scăpăm de această corvoadă? Cum simplificăm uh, acest sistem? Cred că ar fi uh, bine ca statele membre să explice de ce au făcut anumite alegeri. Mulțumesc! Mulțumesc, Jim. Domnul Smith și apoi doamna Arneu. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi vorbi foarte mult pentru că deja s-au spus uh, multe lucruri aici. E adevărat că sistemul polițienesc pe care l-a menționat Jim uh, pune politica agricolă într-o altă lumină. Uh, dar cred că trebuie să ne concentrăm mai degrabă pe uh, modurile în care îi putem ajuta pe în modul în care îi putem consilia să coopereze unii cu alții. Ca fost uh, membru DEVE și um, ca raportor din umbră pentru, din această comisie pentru regulamentul privind dezvoltarea rurală, cred că uh, pot să exprim câteva opinii. Aveți dreptate că um, Trebuie să cooperăm mai bine între comisii. De adesea se dau sfaturi diferite, organizațiilor diferite și regulile contabile și cerințele diferă foarte mult de la o instanță la alta. Eu cred că acest lucru depășește puțin uh, sfera de aplicare a documentului pe care avem noi în vedere, dar ați analizat costurile suplimentare pe care le generează această list, lipsă de complementaritate, această listă de uh, cooperare și de armonizare? Cred că ar trebui să încercăm să discutăm și acest subiect. Dacă ați făcut vreo evaluare, dacă aveți statistici în acest sens care să arate costurile implicate, n-ar fi foarte utile. Mulțumesc, uh, Domnul Agnew are cuvântul. Eu mă voi referi, domnule președinte, uh, la temele prezentării. Nu putem să ordonăm oamenilor să inoveze, nu putem decât să creăm climatul necesar pentru ca inovarea să fie încurajată. Competitivitatea este un obiectiv care se atinge prin inovare. Am văzut um, cât, cum s-a triplat și dublat randamentul um, producătorilor de sfeclă de zahăr în zona în care, din care vin eu. Mulți oameni pot um, produce recolte foarte bune fără ararea pământului. Nu e bine că se poate face acest lucru fără să deterioreze solul. S-au reușit și, uh, s-au reușit și cultivarea de plante rezistente la um, uh, dăunători, care au, își conțin propriul lor insecticid. Vedeți că e bine. Noi uh, însă aruncăm cu tot felul de obstacole către oameni, le facem viața mult mai grea. Țările care vor să se alăture Uniunii Europene uh, primesc mereu același sfat, să nu mai inoveze dacă vor să se alăture nouă. Și după aceea venim uh, cu ideea aceasta extraordinară de toleranță zero la importuri, cum uh, plantele trebuie să, să n-aibă niciun fel de contaminanți uh, exter, exteriori. Deci se poate pământul să cuprindă orice monede, pietre, dar nici măcar o sămânță de plantă diferită. Um, știți că deja s-au creat plante care, prin um, substanțe naturale, uh, resping insectele dăunătoare. De ce noi dorim să subminăm uh, eforturile organizațiilor care au reușit să creeze aceste plante? Am văzut că italienii și francezii au venit la mine în țară cu scopul clar uh, de a distruge și de a submina eforturile pe care le face țara mea. Eu am discutat cu aceste persoane și să nu vă mirați că le-am dat câteva sfaturi. În urmă cu uh, 2000 de ani ne-au invadat romanii, în urmă cu uh, 1000 de ani ne-au invadat normanzii și duminică au încercat, uh, la un moment dat au încercat să-și combine eforturile acești italieni și francezi și mă bucur că au eșuat. Cum ne putem aștepta să aibă loc inovarea, să facă inovare, dacă acesta este rezultatul eforturilor altora? Vine cineva și încearcă să le distrugă. Mulțumesc. Domnul Sikirieschi și apoi domnul Clas are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu pot decât să susțin ideea de a discuta eficiența sprijinului financiar furnizat de Uniunea Europeană. Pilonul 1 are ca scop uh, schimbarea situației, de fapt. Întrebarea este în ce direcție va, vor merge schimbările. În primul pilon se prevăd acțiuni generale, acțiuni care nu sunt orientate foarte specific nu e suficient de orientat pilonul 1 prin natura sa. Știm că rentabilitatea și profitabilitatea economiei noastre reprezintă unul dintre obiectivele pilonului 1. Dacă așa este, atunci întrebarea este dacă obiectivul transformării este competitivitatea durabilă a agriculturii, acesta este întâmplător și titlul studiului, Competitivitatea agriculturii, sau ne concentrăm pe competitivitate și inovare în ciuda siguranței. Ce facem? Ne întoarcem la 180 de grade? Avem, de fapt, uh, ne gândim la o strategie cu totul și cu totul nouă? Când am ascultat pe comisarul Fischler, mi-am dat seama cam care e direcția în care se îndreaptă acțiunile noastre, pentru că s-au luat măsuri privitoare la pilonul 2. Acum, întrebarea este dacă această strategie a evoluat din strategia Europa 2020 sau Poate că, de fapt, Uniunea Europeană nu are niciun fel de strategie, de fapt, pentru că suntem la, în, în timpul uh, de ananghie și ne confruntăm cu o criză economică. De ce agricultorii europeni evită pilonul 2? acest um, pilon nu își îndeplinește scopul. El are ca scop îmbunătățirea situației agriculturii, dar și protecția mediului. Din acest uh, puzzle pare că uh, lipsește cu desăvârșire dezvoltarea rurală. E un factor important și politica de coeziune. Apar politici noi, politici urbane de susținere a zonelor urbane și eu nu înțeleg cum acest lucru poate promova inovarea și creșterea. Eu vreau să știu dacă această creștere este și durabilă Cred că pierdem din vedere uh, esențialul în ceea ce privește piața agricolă. Piața în sine nu se poate autoreglementa. Agricultura depinde foarte mult de condiții externe, precum uh, clima. Noi uh, elaborăm prevederi pentru piața financiară și încercăm să evităm regul, reglementarea structurată a pieței agricole. Unul dintre vorbitori a adus în discuție problema OMC-ului și cred că, de fapt, uh, aceste observații uh, n-au nicio legătură cu subiectul, de fapt. Proiectele din programul LEADER au fost uh, și ele evaluate din mai multe puncte de vedere. anumite grupuri de persoane au folosit programele din cadrul LEADER în uh, interese personale și cred că trebuie să fim foarte atenți când evaluăm rezultatele acestui program. În final, cred că ar trebui să abordăm și problema unor instrumente financiare care nu acordă rate ale dobânzii care să promoveze creșterea. Exploatările agricole și-ar asuma răspunderea pentru aceste, form, pentru aceste fonduri, acceptând împrumuturile. Și, de asemenea, ar trebui să accepte și, uh, uh pie- și reguli bazate pe piață. Oricum, prezentarea a fost foarte interesantă și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Clas. Da. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Avem un titlu foarte frumos aici, uh, competitivitate durabilă, inovare în sectorul agricol. Vorbim cu cuvinte cheie, eficiență, durabilitate, competitivitate. Și dacă ar fi să compara asta cu ceea ce a spus uh, domnul Sikierski, și asta am simțit-o și la celelalte intervenții, Uh, îmi dau seama că toată lumea se gândește la alt, fiecare se gândește la altceva când spune durabilitate. Uh, doamna care a prezentat uh, discurs, studiul se referea la mediu ca Uh, fiind uh, elementul esențial la durabilitate. Durabilitatea din punctul de vedere al mediului și aici eu m-am, nu m-am simțit reprezentată pentru că durabilitatea se referă la mediu, dar se referă și la locuri de muncă în Europa. Se, este vorba și de obținerea unui venit pentru o, o uh, categorie profesională foarte importantă și de asemenea Uh, este vorba și de alimente sănătoase. Deci durabilitatea, sustenabilitatea trebuie să fie definită oarecum. Acum însă, când vedem acest studiu, vedem că niște oameni foarte inteligenți și-au pus foarte multe probleme, probleme. Și aș vrea să întreb dacă în întreg spectrul subvențiilor și ajutoarelor pentru agricultură în primul și al doilea pilon, dacă s-a găsit ceva sub titlul, și acesta este un nou concept uh, în domeniul mediului și al dezvoltării, se vorbește despre subvenții care dăunează mediului. Aș vrea să întreb dacă există într-adevăr așa ceva și dacă da, cum pot fi ele definite. Eu cred că în domeniul agricol nu există astfel de subvenții, însă aș dori ca unii specialiști să-mi răspundă la această întrebare. Mulțumesc! Grazie, onorevole Clas. Mariad e poi... Mulțumesc, domnule Clas, doamna McGuinness și apoi Luis Capula Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu pentru prezentare. Cred că doamna Clas uh, a adus în discuție câteva subiecte pe care vreau și eu să le abordez. Câteva întrebări. Care este legătura dintre venituri și inovare? Pentru că impresia mea este că dacă ar exista și venituri adecvate în agricultură, n-am avea aceste discuții interminabile despre scheme și planuri de inovare. În al doilea rând, avem într-adevăr reguli de ecocondiționalitate foarte stricte care se referă la uh, durabilitatea uh, de mediu, cel puțin. Uh, putem sau nu să fim de acord că, în privința eficienței acestora și cât de mult se conformează ele cu agenda competitivității. În legătură cu punctul 11, ați vorbit despre redistribuirea către pilonul 1, problema echității și credibilității Aș vrea să știu dacă acele criterii obiective pe care le menționați chiar există. Aveți vreun criteriu care să se aplice, să se poată aplica în aceste cazuri? Mie îmi plac foarte mult aceste discuții profunde și pline de înțeles, dar în, când vine vorba de aplicații practice, noi suntem acum în etapa a doua a reformării politicii agricole și eu cred că una dintre ideile conturate aici sunt mai degrabă pertinente pentru a treia etapă, nu aici. E interesant că ele se conturează aici, dar uh, nu sunt foarte practice. La 46, punctul 40, pagina 46 din acest raport arată că producția agricolă europeană a scăzut. Să rușe spre uh, fertilizanți. Aș vrea să știu dacă problema competitivității este una internă sau dacă este o problemă internațională, pe scena internațională. Uh, dacă agricultura riscă să devină mai puțin competitivă la nivel uh, global și dacă vorbim despre siguranța alimentară și provocarea pe care o reprezintă acest subiect, o, această problemă este abordată de alte grupuri în timp ce Europa nu abordează, aș vrea să vă mai pun o întrebare. Dacă am vrea să inventăm o politică de la zero, n-am începe de aici, n-am face așa. Dar iată că acesta este punctul în care ne aflăm și aș vrea să știu cum putem uh, să uh, schimbăm lucrurile fără a distruge lucrurile bune care există deja. Pentru că măsurile care se vor lua cresc uh, nivelul de birocrație și îngreunează mult sistemul. Uh, sunt de acord cu uh, schemele orientate din pilonul 2. Ele pot fi foarte eficiente, dar cu cât uh, există mai multă specificitate, cu atât crește și gradul de complexitate. Deci cred că ar trebui să încercăm să atingem un echilibru. Mulțumesc! Luis Capula. Mulțumim, Luis Capula Santos. După care câștigă ultimul vorbitor. Da, mulțumesc foarte mult lê-lo com atenção antes, porque é um documento que exige uma leitura muito atenta. Acest uh, document trebuie citit cu atenție, trebuie luat în considerare concluziile. Îl voi citi uh, și voi vedea care sunt concluziile și pe ce se bazează. Sunt uh, concluzii foarte importante pentru că noi dorim să facem o reformă, dorim să îmbunătățim competitivitatea agriculturii și vrem să atingem uh, durabilitatea. În studiu se, se spune ce trebuie să facem pentru a atinge aceste obiective și constat că Um, cei care au elaborat acest studiu mai degrabă sprijină una, o abordare prin pilonul 2. PAC trebuie să fie așadar um, concentrată, să se concentreze mai ales pe al doilea pilon și mai puțin pe primul sau respectiv reforma PAC să se concentreze pe aceasta. Al doilea pilon ar urma să obțină 15%. În ultimele șase luni am fost raportor pentru plățile directe în pilonul întâi și pentru dezvoltarea celui de-al doilea pilon. În două-trei zile veți vedea și rezultatele, vom avea rapoartele și mi-am dat foarte mult silința să mă asigur că ambii piloni se completează reciproc, astfel încât cele două instrumente să contribuie la atingerea obiectivelor pe care ni le-am stabilit. O agricultură competitivă, însă care să fie durabilă și să respecte mediul. După cum spuneam, nu am citit întreg documentul, însă cu siguranță va fi foarte utilă lectura sa. Vom avea probabil uh, vom afla lucruri noi cu care vom putea să ne corectăm propriile uh, rapoarte. Mulțumesc! Doamna Köstinger, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru prezentarea studiului. s au vorbit, uh, s-au spus deja multe lucruri, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește importanța și potențialul celui de-al doilea pilon mi se pare foarte important în domeniul dezvoltării rurale să existe o flexibilitate cât se poate de mare pentru statele membre și mai ales ca cel de-al doilea pilon să fie folosit ca un sistem de stimulare. Trebuie să vedem care state sunt, au succes în domeniul dezvoltării rurale, uh, care își sprijină agricultorii, Uh, și care reușesc uh, să aibă un sistem care să funcționeze. Pentru mine există însă o contradicție în propunerile comisiei când este vorba de crearea uh, legăturii între turism și agricultură. De ce a fost eliminat acest lucru? Sunt uh, afectate Um, întreprinderi sau ferme care, de exemplu, primesc turiști uh, pentru ca aceștia să-și facă concediu pe, într-o fermă. Nu înțeleg de ce a fost eliminat acest lucru, pentru că, iată, este ceva uh, ce se referă la inovare, la durabilitate și la uh, investiții în agricultură. Este vorba și de multe ori de agricultori care fac agricultură extensivă în ceea ce privește uh, recomandarea dumneavoastră de a direcționa uh, investițiile înspre durabilitate, cred că în ceea ce privește cuvintele, nimeni nu poate să se opună acestui lucru, însă trebuie să vedem care vor fi indicatorii, pentru că mai ales în domeniul agricol nu există regiune care să semene sau să fie la fel cu o alta și cu atât mai mult uh, o exploatare agricolă care să fie la fel cu o alta. Deci pentru ca o exploatare, durabilitatea unei exploatări trebuie să fie uh, un indicator uh, comparabil. Sunt de acord uh, și cu colegii care au spus că ar fi în ceea ce privește consultanța și aceasta trebuie să fie definită pentru că există abordări foarte diferite. Ar mai trebui menționat pentru că apare de mai mult, în mai multe domenii și când este vorba de indicatori. Birocrația. Birocrația este un ucigaș de investiții și inovații. Și Uh, ea dacă este stimulată, dacă este mai multă birocratie, înseamnă că uh, pune bariere uh, creșterii. Încă un aspect, ce ar însemna uh, unele reduciuri care uh, ar avea loc în uh, domeniul dezvoltării rurale, în ceea ce privește finanțarea, care ar fi consecințele. Există state membre care doresc să economisească 100 de miliarde de euro, uh, care uh, ar afecta mai ales pilonul 2. La politica agricolă comună ar fi la politica agricolă ar fi aproximativ 30 de miliarde de euro. Am vrea să știm care ar fi influența acestor economii asupra investițiilor în um, zonele rurale. Președintele, mulțumesc Elisabet, mulțumesc tuturor. Dau cuvântul experților ca să răspundă la întrebări. Și eu aș dori să mă alătur colegilor care au mulțumit profesorilor pentru prezentarea făcută. Tema competitiv competitivității este extrem de importantă și sper ca raportorii noștri să poată și cu ajutorul acestei, acestui studiu să îmbunătățească propunerile comisiei și să mergem în direcția unei agriculturi mai solide, mai competitive și uh, care să nu se lase împiedicate de birocrație sau de alte obstacole. Cred că domnul profesor Bacuel este cel care va răspunde la întrebări mai întâi. Vă rog. Thank you, Chairman, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor deputaților. Am șase pagini numai cu întrebări. O să-mi cer scuze încă de pe acum, nu știu dacă eu și cu Janet vom putea să răspundem la toate întrebările, însă dacă vreți, puteți să ne contactați ulterior. Aș începe cu câteva observații generale, să clarificăm puțin uh, efortul nostru. Noi am vrut să ajutăm uh, comisia dumneavoastră um, în um, activitatea de reformă a PAC dintre toate comentariile și observațiile adresate au transpărut niște lucruri pe care noi nu le-am abordat în raportul nostru și care trebuie semnalate. Cofinanțarea este una dintre aceste chestiuni la care noi nu ne-am referit. Nici Comisia Europeană nu s-a referit, deoarece este un subiect dificil. Cu toate acestea, el trebuie abordat. Pur și simplu am dat un semnal anume că trebuie să punem mai mare accent pe pilonul 2, iar dacă la pilonul 2 există cofinanțare, asta e o problemă, deoarece statele membre nu mai au bani pentru cofinanțare. Bun, părerea mea este că atunci cineva trebuie să cedeze. Cine? Statele membre care trebuie să contribuie la cofinanțare, nu pot ceda, prin urmare, Bruxelles este cel care trebuie să-și sporească fondurile pe care le alucă. Da, este un lucru pe care nu l-am abordat și e bine că l-ați semnalat aici. O altă chestiune pe care cel puțin doi deputați au menționat-o este siguranța alimentară. Într-adevăr, nu putem uh, niciodată să ne culcăm pe ureche când vine vorba de siguranța alimentară. PAC este uh, foarte importantă pentru siguranța alimentară. Un alt lucru la care noi uh, nu prea am uh, nu prea am insistat este următorul. Oare ar trebui PAC să ajute beneficiarii care nu se ocupă cu agricultura? Eu am considerat întotdeauna că ar trebui să avem uh, un spațiu rural mai diversificat, pentru că doar un astfel de spațiu poate fi sustenabil, durabil. Doar culturile care sunt foarte diversificate sunt durabile, iar prin politica noastră noi tocmai asta ar trebui să stimulăm, diversificarea. Ceea ce înseamnă că beneficiarii pot fi și uh, oameni care nu sunt în, în mod principal fermieri, dar care pot să beneficieze de fonduri pentru a-și sprijini copiii care se ocupă cu agricultură sau așa mai departe. Astfel facem o agricultură sănătoasă. Dacă îmi dați voie să rezum, esența raportului nostru este următoarea. Toată lumea din Europa este de acord că agricultura trebuie să fie competitivă, mai competitivă decât acum și că trebuie să fie și durabilă, uh, în sensul că n-ar trebui să reducă capitalul uman să polueze solul, atmosfera, aerul, ci, din contră, să minimizeze poluarea și să aducă servicii de mediu. Toți europenii pe care i-am întâlnit eu sunt de acord cu uh, ideea competitivității și durabilității. Ce putem face noi însă în perspectiva viitoare, dată fiind um, criza prin care trecem, e bine, trebuie să îmbunătățim um, competitivitatea internațională sau trebuie să menținem, să îmbunătățim competitivitatea și sustenabilitatea în același timp. Ei, acesta este un echilibru fin și aici intervin divergențele. Comisia ne spune că trebuie să le împăcăm pe amândouă. Comisia ne spune că, deoarece nu avem posibilitatea de a extinde pilonul 2, trebuie să facem mai mult pentru sustenabilitate la pilonul 1. Aici intervine agenda ecologizării. Bun. Este greu de contrazis acest argument. Acesta fiind argumentul însă, noi, în raportul nostru, ne-am gândit să vedem uh, care sunt provocările, măsurile prin care se face transformarea și se încurajează agricultura să se adapteze. E bine, acestea se pot face la pilonul 2, acolo se face modernizarea exploatațiilor, se îmbunătățește calitatea, se promovează cooperarea, se acordă asistență regiunilor defavorizate. Sunt plătiți fermierii pentru servicii pe care, pe care piața nu le plătește. Diversificarea. Deci o serie întreagă de activități care duc la sustenabilitate și competitivitate și care se regăsesc în mare majoritate la pilonul 2. Cu toate acestea, consensul în Europa pare să fie că nu trebuie extins pilonul 2. Atunci, Parte din aceste obiective trebuie transferate la pilonul întâi. Trebuie să le cerem fermierilor să fie mai atenți la efectele de mediu ale practicilor lor agricole. Asta este problema insolubilă pe care avem acum în față în Europa. Noi eh, trebuie să orientăm următoarea fază a dezbaterii și în raportul nostru am încercat să vă dăm un pic de muniție, să vedeți eh, cum puteți îmbunătăți propunerea Comisiei din această perspectivă. Și încă o remarcă înainte de da cuvântul lui Janet, bugetul sigur că este crucial. Dacă adepții și prietenii agriculturii europene nu continuă să susțină că e nevoie de un buget uh, solid pentru politica agricolă, atunci riscăm ca programele care oferă cele mai multe măsuri pentru competitivitate și durabilitate să fie puse în pericol. Dar asta este sarcina dumneavoastră. Domnul Dwyer. Da, mulțumesc, Ellen. Am vrut să menționez câteva detalii care mi se par uh, importante de semnalat aici. S-a vorbit despre credit. Creditele ca o modalitate utilă de a permite inovarea în uh, regiunile europene. Sunt de acord, se pot face mai multe dacă dăm dovadă de imaginație în găsirea de finanțare. Aici putem include și împrumuturile și granturile, avem experiențe din mai multe state membre din care putem învăța și uh, sigur că pentru cei care nu reușesc să găsească capital, creditele sunt o soluție. Acum, în ce privește încadrarea instrumentelor la un pilon sau la altul, noi am făcut un uh, studiu de caz cu privire la managementul riscurilor în Italia de Nord. Cei de acolo au aflat că poate nu este eficient să includ uh, aceste măsuri la pilonul 2, pentru că cu cât este mai mare teritoriul, cu atât ar trebui să fie mai mare schema de administrare. Adesea este mult mai inteligent să acționezi la nivel național decât la nivel regional și să repeți același lucru de mai multe ori. Cât privește consultanța, ce vrem noi să spunem când insistăm pe consultanță, eu spun că ea este valoroasă mai ales atunci când e prețuită de cei care o primesc. Consultanța trebuie să ajute pe oameni să ia decizii în mai bună cunoștință de cauză. Nu înseamnă să dictezi decizii. Dacă e văzută ca o încercare de a dicta și de a impune decizii, atunci sigur că oamenii nu vor fi încurajați să apeleze la consultanță. Există servicii de consultanță foarte bune care le permit fermierilor să-și ia viitorul în mâini și să înțeleagă provocările cu care vor avea de face pe viitor. Trebuie să învățăm uh, din uh, inițiativele de succes. S-a pus uh, o întrebare în legătură cu birocrația. Oare un, o asistență mai bine țintită ar duce la o birocrație mai mare? Uh, Întotdeauna, în fazele incipiente, apar complicații. Dacă vrem să construim parteneriate și vrem ca oamenii din diverse sectoare să colaboreze, trebuie să le acordăm timp. Ei nu vorbesc aceeași limbă, nu se înțeleg și probabil că durează 2-3 ani până când putem demara un dialog eficient. Dacă ne uităm la inițiativele care au trecut deja prin această fază, vedem că după câțiva ani, ele funcționează cu costuri de tranzacționare foarte mici. Oamenii încep să se înțeleagă unii pe alții și să aibă încredere. Așa că, dacă vrem eficiență pe termen lung, trebuie să fim pregătiți să investim acum, pe termen scurt, în construirea acestor rețele, în construirea de relații, pentru că acestea, pe termen lung, ne vor ajuta să economisim. Dacă acționăm izolat fiecare în celula lui, sigur că nu vom reuși să creăm ceva sinergic. Totul va fi un, un haos separat. Fermierii trebuie să coopereze, trebuie să cooperăm transfrontalier pentru a îndeplini obiectivele economice, de mediu și sociale. Să nu credem că dacă începem să cheltuim bani peste un an, uh, va fi rău. Nu, peste 10 ani se vor cheltui mai puțin bani de cei care au trecut prin acest proces decât ceilalți. Președintele, mulțumesc, mulțumesc încă o dată experților. O să-i dau cuvântul directorului Pleva, dacă dorește să intervină. Ianuș. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva comentarii scurte. Mai întâi vreau să spun că Competitivitatea durabilă a Uniunii Europene este unul dintre obiectivele cheie ale politicilor agricole comune. Inovarea este esențială dacă vrem să îndeplinim acest obiectiv. Am ascultat uh, prezentarea și am uh, citit uh, studiul cu mare interes și am putut găsi multe constatări și idei interesante. După cum știm cu toții, Comisia a venit cu o propunere pentru reforma a PAC, care acum uh, face obiectul unor uh, negocieri intense atât la Parlament cât și la Consiliu. Comisiei uh, este destul de dificil să discute acum despre concluziile raportului, dat fiind momentul în care ne găsim. Studiul vorbește despre propunerile de reformă, iar propunerile, după cum știm, au fost uh, obiectul unui um, studiu cu privire la evarea impactului foarte riguros făcut de comisie și acolo ne-am axat în principal pe sustenabilitate și pe competitivitate. Totuși pot să vă dau o primă reacție și să spun că mi se pare că ar trebui să se aducă niște clarificări suplimentare, mai ales cu privire la rolul parteneriatelor um, europene pentru inovare în contextul agriculturii. Reprezentanții DG Agri vă stau la dispoziție dacă vreți să clarificăm aceste aspecte tehnice. Stau la dispoziție atât deputaților cât și autorilor studiului. Vă mulțumesc pentru atenție! Președintele, mulțumesc, domnule director Pleva. Mergem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, modificarea regulamentului CE numărul 1234, bară 2007 al Consiliului în ceea ce privește schema de plată unică și sprijinul acordat viticultorilor. Examinăm acest uh, proiect de raport. Raportor este Herbert Dorfman. Deci sprijinul acordat viticultorilor. Raportorul nostru a colaborat îndeaproape cu uh, Comisia și cu Consiliul pentru a găsi cea mai bună soluție în acest dosar, să putem uh, asigura flexibilitatea necesară pentru viitoarele decizii politice și economice în acest sector. Herbert, ai cuvântul, explică-ne în detaliu despre ce e vorba în proiectul tău de raport. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport face parte din pachetul uh, reformei PAC și pornește de la premisa că restul pachetului reformei PAC, mai ales primul pilon, uh, va, se va duce la bun sfârșit așa cum este el propus mai ales când este vorba de toate culturile agricole um, care vor avea uh, posibilitatea să beneficieze de pe urmă unor subvenții uh, sub PAC. Um, exploatările viticole uh, vor, se pune problema dacă vor putea primi astfel de plăți și de unde vor veni vor veni din uh, schema de plată unică, din primul pilon. Însă, uh, domeniul vinului, prin uh, uh, organizarea comună pieței în acest domen, domeniu, dispune de un buget uh, care este organizat pe uh, fonduri naționale iar utilizarea acestora este decisă de către statele membre. În acest raport uh, este vorba despre acordarea opțiunii pentru statele membre de a utiliza aceste fonduri care le sunt alocate sau o parte pentru plăți directe în domeniul vitivinicol prin primul pilon. Deci, ar putea o parte din fondurile uh, pentru uh, din fondurile pe care le obțin la nivel național să uh, îl transfere în bugetul pentru sistem de plăți directe și să îl folosească în sectorul vitivinicol. În propunerea inițială a Comisiei se propunea ca statele membre să uh, decidă în timpul anului 2012 dacă doresc sau nu doresc să facă acest lucru, astfel încât uh, în 2014 să se poată facă transferul uh, respectiv de fonduri am găsit o măsură tranzitorie acum, după discuții cu Consiliul, care arată după cum urmează. În timpul anului 2012, statele membre trebuie să decidă dacă pentru anul 2014 și numai pentru anul 2014 doresc să utilizeze o parte din aceste fonduri ca uh, plăți directe. Ar fi o decizie uh, pentru anul 2014 și dacă doresc uh, să uh, renunțe la uh, această decizie după 2014, o vor putea face. În 2013 însă, statele vor trebui să decidă în mod irrevocabil dacă doresc sau nu să, să păstreze acest transfer înspre sistemul de plăți directe, începând deci dacă începând cu 2015 vor să facă acest lucru. Iar decizia luată în 2013 nu va mai putea fi uh, revocată pentru că va fi prevăzută uh, în buget ca atare. Aceasta a fost uh, Uh, ceea ce am discutat cu Consiliul. Am mai făcut unele modificări um, și am depus amendamente mai tehnice. Am depus un amendament care prevede um, oferirea posibilității statelor membre să lase um, lucrurile așa cum sunt acum, ca sectorul vitivinicol vinicol să fie exclus din uh, schema de plată unică și deci să păstreze pachetele financiare așa cum sunt ele prevăzute în uh, Um, organizarea pieței în domeniul um, vitivinicol. Raportul este relativ scurt uh, și acestea au fost punctele sale principale. Vă mulțumesc! Mulțumim, Herbert! A fost uh, foarte succint, foarte clar. Vom deschide discuția acum, dezbaterea. Și urmează domnul Spaceco din partea comisiei, însă înainte Heranz Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Dorfman pentru munca depusă în acest dosar. Este unul foarte tehnic, nu foarte ușor. și uh, este nevoie de un mare efort pentru această perioadă de tranziție între două regimuri diferite. Comisia a decis o propunere uh, și să uh, spună că decizia trebuie să fie luată în 2012, însă domnul Dorfman are dreptate când spune că este nevoie de această uh, Uh, perioadă de tranziție, pentru că găsirea unui acord uh, cu privire la uh, acest lucru și cu privire la reforma PAC nu va fi nu va avea loc prea curând. Însă nu sunt în totalitate de acord cu ceea ce a spus raportorul. Decizia cu privire la participațiile eligibile pentru plăți directe, având în vedere contextul general al acestora, e bine, cred că ar fi bine să decidem dacă includem suprafața în contextul plăților directe. Nu sunt de acord dacă, cu uh, raportorul când dorește să lege uh, plățile unice cu aceste fonduri. Poate că ceea ce am putea să facem ar fi să facem referire la uh, directiva referitoare la plățile directe. Vă mulțumesc, uh, Luis Capula Santos și apoi doamna Luling. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să atrag atenția asupra faptului că acest raport trebuie să fie pus în legătură cu plățile directe. Asta a spus și colega Esther. Însă, după ce am ascultat ceea ce a spus uh, domnul director general, aș dori să intervin. Cred că este vorba de regulamentul din 2002 Este vorba de regulamentul referitor și la plățile directe. Asta înseamnă că până în 15 mai 2014 agricultorii pot să aleagă. Am înțele înțele Sunt convins că a existat un motiv pentru asta. Probabil că în buget va trebui să prevedem mijloacele, fondurile care ar urma să fie distribuite viticultorilor. Dar, dar de ce a fost stabilită această dată? Trebuie să mă ajutați să înțeleg asta. Poate putem uh, amâna această decizie sau să o adaptăm în funcție de momentul deciziei luate și nu să îi uh, să amânăm această decizie și să nu decidem statele membre și agricultorii să decidă înainte de rezultatele finale. Mulțumesc, doamna Luling. Merci, notre rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Dorfman, raportorul nostru, pentru că recunosc că sunt puțin confuză. Aș vrea să pun o întrebare pentru a vedea dacă am înțeles eu bine. Când vedem amendamentele, dacă le citim, cel puțin în limba franceză, sună puțin ciudat, de parcă am vrea să excludem viticultura din zonele admisibile. Așa să știu dacă am înțeles bine. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că s-a ajuns la un compromis și anume că nu trebuie să decidem imediat pentru toate chestiunile, vom decide într-un an și apoi vom putea reveni asupra ei. Cred că e mai bine așa pentru că va trebui să vedem și uh, cât de mare este suma alocată. Vreau să știu dacă am înțeles bine. În statul meu, toată această sumă națională, toată această alocare națională pentru viticultură a fost uh, folosită pentru a se aloca jetoane, așa numitele jetoane pe hectar. Deci s-a împărțit suma pe hectare. Aș vrea să știu dacă acum se poate păstra această sumă și acest sistem. Dacă se păstrează această alocare și acest sistem, nu intrăm în noua schemă de plăți unice. Dar dacă acceptăm și intrăm în noua schemă, devine clar că va trebui să împărțim cu alții și, prin urmare, suma alocată va fi mai mică. Aș vrea să știu dacă am înțeles bine, dacă într-adevăr așa funcționează mecanismul. Dacă este așa, din punctul nostru de vedere, pentru că viticultorii noștri sunt uh, foarte mulțumiți de sistemul actual, am uh, luat toată suma alocată, am împărțit-o pe sectare și acum se alocă plățile unice și cu asta basta. Aș vrea să-mi spuneți dacă așa stau lucrurile sau dacă vecina mea are dreptate și textul comisiei ar permite și cealaltă variantă, adică posibilitatea ca viticultura să rămână între zonele admisibile. Eu n-am înțeles bine și vreau să-mi explicați clar care ar fi rezultatul. Dat fiind că trebuie să știm și care va fi suma alocată. Și dacă va trebui să renunțăm la învelopa, la, la suma alocată la nivel național, trebuie să știm și care este acea sumă. Dacă decidem să nu o păstrăm, dacă decidem să optăm pentru sistemul de plăți unice, nici în acest caz nu știm care este suma alocată și nu știm nici care vor fi urmările împărțirii cu restul uh, domeniilor, sectorilor agricole a sumei alocate inițial pentru viticultură. Mulțumesc. Sergio Gutierrez și apoi... Uh, Brevemente para, para mostrar, pues... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc raportorului și să-i spun că sunt de acord cu el. În primul rând, este un raport foarte tehnic și sunt aspecte care sunt pur tehnice și nu neapărat politice. Însă, dacă ne uităm mai îndeaproape, Uh, există un aspect politic ascuns, și anume cum legăm asta de perspectiva financiară, după cum spunea doamna Herant. Și nu pare să existe o legătură atât de strânsă uh, și din punct de vedere al timpului și nici nu este ceva ce ar fi foarte pe placul Parlamentului. Trebuie să vedem ce, cum va evolua PAC și trebuie să uh, decidem și cum uh, vor uh, evolua sistemele de plăți și pachetele financiare naționale a trebuit numai să ne uităm la ce scrie în, uh, în această propunere și în raport, ci și la poziția politică ce stă la baza ei. Și abordarea mi se pare bună. O să avem nevoie de mai multă flexibilitate, având în vedere programul pe care, cu care suntem confruntați și interesele pe care le avem în acest caz. Cred că strategia cea mai bună este să oferim cât mai multă flexibilitate acum și din punct de vedere al timpului, astfel încât la Parlament să îi putem sprijini și apăra pe viticultori. Avem cam aceleași uh, îndoieli ca și doamna Heranț cu privire la suprafața eligibilă. Vom depune unele amendamente în acest sens și aș vrea să spun în acest uh, în această etapă că raportorul, în reuniunea pe care am avut-o, a avut dreptate să nu in introducă dreptul de plantare în acest, în acest raport. Sprijinim abordarea raportorului Uh, și faptul că face ce face pentru a promova uh, sectorul uh, vitivinicol. Mulțumim, Sergio. Martin, acum. Pe scurt, pentru că vor urma și amendamentele. Dacă am înțeles bine, domnule Dorfman, în principiu, până la urma urmei, fiecare stat membru poate face ce vrea. Nu știu dacă este cel mai bun lucru pentru o politică agricolă comună. Însă, după mai multe discuții și cu organizația ale viticultorilor din Germania, ă, viticultorii nu doresc să intre în sistemul plăților ă, ă, directe. Ei sunt foarte mulțumiți de sistemul de plăți actuale pentru micile exploatații mm, nici nu e așa de important dacă primești o, um, o subvenție pe suprafață la 4, 5 sau 10 hectare. Asta nu va ajuta uh, mare, un mare progres în rândul acestora. De aceea, nu cred că există motive pentru a face această schimbare, însă a spune că fiecare poate decide cum vrea, uh, ei bine, există riscul ca fiecare stat membru să aibă un alt sistem, ceea ce pe termen lung nu poate fi în sensul obiectivelor politicii agricole comune. Mulțumesc. Doamna McIntyre, iar apoi doamna Clas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Dorfman pentru acest raport. Noi am dorit să sprijinim orice ar putea simplifica lucrurile și ar reduce sarcina administrativă. Așa cum înțeleg eu lucrurile, la ora actuală, statele membre au un pachet financiar național și în, cazul, în cadrul acestuia pot finanța programe pentru viticultori. Așa cum înțeleg eu, această propunere nu afectează pachetul financiar național total. Deci ei în continuare pot să-și sprijine viticultorii și în continuare ar putea uh, să uh, decidă cum își uh, direcționează, cum își orientează programele naționale de sprijin. Însă există un dezechilibru între ciclurile de finanțare. Deci o alocare națională poate să sprijine un program de 5 ani, în schimb regulile în uh, schema de plată unică sunt nedeterminate, iar această diferență duce la o mare povară administrativă, mai ales pentru agențiile de plăți. înțeleg uh, preocupările și îngrijorarea statelor membre față de termenul de 1 decembrie 2012 și cred că domnul Dorfman a obținut un bun compromis. Felicitări pentru asta! Este bine când găsim ceva ce putem sprijini cu toții. Ca un ultim punct. Știu că în mijlocul uh, tuturor acestor lucruri prevăzute um, cu referire la finanțarea um, viticultorilor, domnul Dorfman a inclus o propoziție la finalul expunerii sale de motive, și anume, pe lângă sprijinul acordat sectorului vitivinicol, Parlamentul European sublinează opoziția sa fermă în legătură cu abolirea drepturilor de plantare în sectorul respectiv. Nu cred că se potrivește neapărat cu această propunere, însă dacă a ridicat acest subiect, eu aș dori să vă prezint poziția exact opusă Înțeleg că Parlamentul a decis asta, însă mulți dintre noi sunt foarte mulțumiți uh, de ideea um, abolirii drepturilor de plantare. Atâta vreau să spun. Vă mulțumesc. Doamna Clas. Domnule președinte, este într-adevăr foarte complicat și de aceea aș dori să-l felicit pe Herbert Dorfman care a încercat să uh, abordeze această problemă. Uh, și așa l-am înțeles și eu pe colegul um, Capula Santos. De ce să luăm noi decizii înainte? Această propunere trebuie să facă parte din uh, propunerea comp- uh, generală a reformei PAC și nu înțeleg de ce acum propunerea uh, prevede o decizie acum, în 2012, atâta timp cât întreaga reformă PAC încă rămâne deschisă. Aș dori să amintesc colegilor și colegelor că uh, Organizarea comună de, a pieței pentru vin este prevăzută așa cum este și cu foarte mult efort am, am făcut-o să fie așa. Și ea s-a bazat pe faptul că a existat în reforma pieței vinului uh, acea, acea, acel buget național astfel încât uh, nivelul național să devină activ pentru domeniul viticulturii. Și asta este o diferență față de politica agricolă comună în general. Însă acum, în cadrul așa numitei debirocratizări, s-a introdus acest lucru în uh, interiorul reformei PAC, după cum spunem, și noi avem acum o problemă. Nu știu dacă este cineva de la comisie aici, dar se ridică o întrebare și poate Herbert Orfman va putea să-mi răspundă la ea. Stimate coleg Heusling, sunt de acord. Pentru viticultorii, mai ales din țara mea, este foarte important ca acest uh, buget și ca această organizare comună a pieței pentru vin să rămână. Vrem să putem face ceva uh, în acest domeniu și acest lucru este deja prevăzut. Însă ceea ce este în plus, și așa înțeleg eu propunerea comisiei, comisia dorește să deschidă posibilitatea ca viticultura să intre în uh, schema uh, bazată pe suprafață, în schema generală de plăți directe. Există posibilitatea ca statele membre să decide dacă doresc să adere la acest sistem sau nu. Și dacă așa, așa stau lucrurile, Asta ar fi calea, să spunem. În primul rând, nu dorim uh, o decizie uh, înainte de adoptarea reformei politicii uh, PAC, așteptăm ca aceasta să fie finalizată și apoi decidem uh, și pentru vin. Însă, uh, oferim asta ca și competență națională statelor membre cu premisa ca ceea ce este prevăzut deja în organizarea comună a pieței pentru vin să rămână valabil, astfel încât uh, statele membre să poată decide în continuare cu privire la uh, bugetul din uh, sectorul vinului. Și dacă așa stau lucrurile, atunci raportul mi se pare foarte bine formulat. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Clas! Înainte să-i dau cuvântul înapoi raportorului, îi dau cuvântul domnului Paceco Jose de la Comisie. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru acest raport. Aș spune, pe scurt, că nu avem dificultăți cu raportul, cu excepția unei singure, care este în același timp și semnificativă. Am să vă spun de ce, în mod inițial, în propunerea noastră am prevăzut doar o singură dată pentru transferul voluntar din sprijinul oferit uh, viticultorilor înspre plățile directe. Am sperat am zis, ne-am gândit că este mai bine să o facem în 2012 pentru a uh, fi suficient timp pentru ca uh, fermierii să primească plățile uh, apoi. Însă suntem dispuși să uh, revizuim acest lucru. Mi se pare că și august ar fi o dată bună. Unele state membre au folosit deja posibilitatea de a transfera bugetul pentru sectorul viticol înspre Uh, plățile directe. Regatul Unit, Luxemburg și Malta au făcut-o în totalitate, Spania și Grecia în mod parțial. Este vorba de o reglementare de tranziție pentru a menține situația așa cum este ea. Unde avem o, o dificultate uh, este și anume este anume în uh, amendamentul care uh, discută ceva, ceea ce va fi după 2014. Credem că aceste lucruri trebuie să fie lăsate după uh, reforma PAC și nu își au locul într-un regulament de tranziție. Mă refer mai ales la amendamentul 7. Altfel, domnule președinte, putem uh, fi de acord cu tot ce uh, prevede acest raport. Mulțumesc, domnule director. Dau cuvântul raportorului. Da, iată o serie întreagă de întrebări la care voi încerca să răspund pe scurt. După cum a spus și reprezentantul Comisiei, regulamentul actual cu privire la vin prevede că pachetul național financiar poate fi transferat în sistemul de uh, plăți directe. Și unele state au făcut asta, Luxemburgul de, exemplu, Luxemburgul de exemplu, după cum întreba și doamna Luling. Însă nu este nimic planificat pentru viitor. Transferul actual înseamnă că fondurile din pachetul național financiar sunt transferate indiferent de restul plăților directe. Asta a dus la situația în care în Luxemburg, de exemplu, plățile directe în domeniul viticol sunt mult mai mari decât în alte uh, sectoare. Îmi propun, iar acest lucru nu, mai, nu va mai putea fi posibil conform propunerilor actuale din reforma PAC. Uh, ori există un pachet național financiar și cu siguranță uh, viticultura intră în sistemul uh, de plăți directe. Amendamentul 7 va trebui discutat dacă este bine plasat, însă în pachetul general va trebui să abordăm acest subiect și să vedem unde ar fi cel mai bine să prevedem acest punct. Trebuie să vedem dacă este într-adevăr bine să prevedem pentru toate suprafețele agricole, chiar și acolo unde există organizație, organizare comună a pieței, cum este în domeniul uh, Uh, viticol, e bine, dacă este bine să includem toate aceste suprafețe în sistemul de uh, plăți directe. Și va trebui să ne punem, va trebui să ne punem această întrebare și va trebui să vedem în ce moment va fi cel mai bine să discutăm acest punct. Cred că cu aceasta am răspuns uh, la întrebarea colegei Garcia Perez. În ceea ce privește întrebarea lui Astrid Lulling, am răspuns deja parțial la asta. Sistemul actual din Luxemburg sau cum este el și în Spania, în mod parțial, nu va mai fi posibil uh, în viitor. Este vorba de o decizie uh, cu privire la modul în care vor fi finanțate în viitor plățile directe în domeniul uh, vitivinicol. Sunt de acord cu ceea ce a spus uh, colegul Heusling și cu ceea ce a spus colega Klaas. Majoritatea statelor membre sunt foarte mulțumite de pachetele naționale financiare pe care le au și, în principiu, nu prea își doresc să, trans- să facă acest transfer de fonduri. De aceea am și avut această abordare să deschid discuția întrebând dacă dorim să avem viticultura în sistemul de plăți directe. În ceea ce privește drepturile de plantare, um, după ce am discutat și cu raportorul pentru OCP uh, unic, Organizarea Comună a Pieței Unice, Ehm, după ce am discutat cu domnul Danta, am eh, decis să prevedem această Um, această propoziție um, referitoare la uh, opoziția uh, față de abolirea drepturilor de plantare. Domnul Dantan se va referi la acest subiect în raportul său și apoi uh, vom vedea dacă este corect ceea ce a spus colega noastră, dacă există o majoritate în acest for pentru sau împotriva abolirii drepturilor de plantare în ceea ce privește deciziile uh, preliminare, practic, uh, la care se referea doamna Clas, ceea ce a făcut, de exemplu, Luxemburgul, este un transfer uh, limitat din, pe o perioadă de 5 ani, care este pe cale să expire. Și, drept urmare, pentru anul 2013, și pentru anul 2014 trebuia găsită o soluție de tranziție. Este o problemă de ordin uh, tehnic, așadar o măsură tranzitorie pentru a nu lăsa uh, anul 2014 neacoperit. la final ci doresc să subliniez acest lucru, am senzația că atunci când statelor membre li se dă posibilitatea de a transfera o parte din pachetele naționale financiare pentru schema de plată unică și în același timp sunt obligați să ofere uh, drepturi și finanțări în domeniul viticol, atunci uh, presiunea de a face acest transfer va fi foarte mare în statul membru respectiv. Uh, consecința finală va fi că, pe termen, poate nu pe termen scurt, dar pe termen lung, în multe state membre, pachetul financiar național va uh, dispărea și va fi utilizat pentru sistemul de uh, plăți directe. Și trebuie să ne întrebăm dacă este bine să se întâmple asta și în uh, contextul primului punct de pe ordinea de zi pe care l-am avut astăzi. Cred că um, este vorba de competitivitatea sectorului vitivinicol uh, și trebuie să ne asigurăm că această competitivitate este uh, este păstrată și nu vom uh, crea competitivitate în acest domeniu oferind 250-300 de euro pe hectar. Și nu cred că vom face niciun fel de serviciu uh, viticultorilor sau sectorului în general dacă facem asta. Acest sector este unul dintre cele mai active uh, sectoare agricol, agricole din uh, Europa și mai ales în unele state membre și cu siguranță trebuie să ne gândim la competitivitatea sa. Mulțumesc! Herbert a chiesto un brevis. Mulțumesc foarte mult, Herbert! E răspuns foarte bine doamnei Luling, dar îi voi da cuvântul. O scurtă întrebare, domnule președinte, doar una. Dacă fondurile naționale sunt incluse în uh, schema plăților unice, atunci ea va fi afectată de reducere, de, de plafonare. Și plățile, fondurile naționale vor face să crească bugetul uh, din pilonul 1, cel puțin în statele producătoare de vin. Și, de asemenea, va trebui să se facă un efort de echilibrare și mai mare, adică va trebui să se transforme către statele membre care, plățesc, care primesc acum fonduri mai mici, să se transfere fonduri mai mari, mai multe. Deci viticultura va pierde o mare parte a fondurilor care îi sunt alocate acum. nu e fantezie, cum spune doamna Clas, e realitatea. Cred că e mai ușor cu cifre. Bine, sunt, v-am dat uh, câteva uh, cifre din rotunjite. Italia are o, un pachet financiar de aproximativ 220 de milioane de euro pe an. Uh, Uh, sunt, este pentru măsuri uh, din uh, organizarea comună a pieței în domeniul vinului și dacă statul membru dorește asta, poate să o facă. În același timp, noi la reforma PAC decidem că viticultura poate să devină suprafață care poate fi subvenționată. În primul pilon, suma medie plătită este aproximativ 300 uh, de euro ori 600.000 uh, de hectare sunt 180 de milioane de euro. Și înțeleg din, privința, din perspectiva viticultorilor și eu aș spune că doresc să păstrez cei 220 de milioane din uh, bugetul, din pachetul financiar național și să adaug cei 180 de mii, 100, cele 180 de milioane. Și este posibil, însă regulamentul spune că acești 180 de milioane trebuie să vină de undeva. Și atunci vor veni din alte sectoare ale agriculturii. De aceea, acest regulament spune, dragă stat membru, dacă dorești, poți o parte din uh, pachetul național financiar, poți să-l folosești pentru aceste plăți, pentru a finanța aceste plăți directe din primul pilon. Poți să iei uh, decizia să iei 180 de milioane din pachetul național financiar și să îl da, să îl treci în uh, sistemul de plăți directe viticultorii nu vor vrea să facă asta, însă toți ceilalți agricultori vor vrea, vor vrea să o facă, pentru că dacă nu, acești 180 de milioane vor lipsi celorlalți, iar subvențiile în general, în primul pilon, va fi, vor fi mai puține. Deci dacă prevedem asta, va exista o presiune de a utiliza o parte din pachetul financiar național Uh, pentru plăți directe. Și asta pe termen lung s-ar putea să fie sfârșitul pachetelor financiare naționale și nu mi se pare o idee bună în acest sector. De aceea mă întreb eu de ce trebuie noi neapărat să tragem viticultura în primul pilon. Nu este ceea ce avem deja mai bun pentru acest sector? Acesta era raționamentul din spatele întrebării mele. In questo modo abbiamo chiarito tutti i dubbi. Mulțumesc. Cred că s-au risipit toate îndoielile. Vreau să vă amintesc că pe 1 iunie, ora 12, va fi termenul limită pentru amendamente. Dacă mai sunt amendamente, până pe 1 iunie, ora 12, puteți să le depuneți. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Acțiunile de promovare și de informare pentru produsele agricole, o strategie pentru promovarea savorilor Europei. E vorba de un raport pe marginea comunicării Comisiei în legătură cu valoarea adăugată europeană. Este raportul domnului Jose Bove și îi voi da cuvântul chiar acum. Acest raport uh, privind uh, produsele europene. Ce strategii să adoptăm pentru promovarea savorilor Europei? Contextul în care uh, va fi elaborat acest raport urmează cărții verzi publicate în iulie 2011 de către Comisie și comunicării Comisiei privind strategia din martie 2012 privind valoarea adăugată a Europei și promovarea savorilor acesteia. Acesta este contextul în care elaborez acest uh, raport, care are ca scop uh, pregătirea unui pachet legislativ până în toamna anului 2012. De ce s-a lansat această dezbatere și uh, care sunt uh, evenimentele care ne-au adus aici? În primul rând, avem o politică din anii 80 în care promovarea produselor se făcea pur și simplu pentru a se scăpa de excedentele producției agricole. Promovarea nu era neapărat taxată pe calitate, trebuia pur și simplu să se elibereze pietrele de surplus, de excedent. În anii 2000 această politică a evoluat. Între timp uh, se controlau mai bine produc, se controla mai bine producția uh, europeană. Dar a apărut și problema dioxinei uh, din apă, problema bolii vacine bune și alte catastrofe sanitare din anii 2000. Am avut și problema cu castraveții de anul trecut. Toate aceste chestiuni uh, legate de calitatea produselor, de informare și promovare, a avut ca scop reinsuflarea de încredere uh, pentru consumatori în produse agricole europene. Încredere care a fost subminată de scandalurile care s-au născut. Aceasta era politica în trecut. Astăzi, dacă citim uh, observațiile Comisiei, observăm că logica s-a schimbat cu desăvârșire, pentru că acum obiectivul este să pregătim strategii pentru a crește valoarea adăugată în lanțul alimentar, așa cum spune Comisia, și să intenționează folosirea informării și promovării în cadrul acestei strategii. Se propun uh, patru teme crearea de valoare adăugată reală, îmbunătățirea calității programelor de promovare, simplificarea gestionării acestor programe și crearea de sinergii între diferitele instrumente de promovare deja existente. Asta ne propune Comisia. În ciuda acestor elemente, e vorba de un uh, buget de 500 uh, de mii de euro, un buget modest. Se prevăd și mecanisme de cofinanțare, deci sistemul este destul de complex. 70% din acest buget uh, se folosesc pentru promovarea produselor europene în interiorul Europei și se intenționează și uh, extinderea acestei promovări către statele terțe. Care este situația actuală și care este sensul spre care trebuie să mergem? Raportul meu uh, intenționează să definească, să răspundă la aceste întrebări. Noi credem că propunerile Comisiei merg în direcția cea bună, dar ar trebui să mergem ceva mai departe, poate, cu definițiile calității și diversității aliment, alimentelor europene. Pentru că în propunerea Comisiei se vorbește despre gusturile Europei despre savorile Europei. Problema este că nu prea știm ce înseamnă acest concept. Noi considerăm că trebuie să recunoaștem și să profităm de uh, noțiunea bogăției alimentelor europene, de varietatea gusturilor și a originilor produselor. Trebuie să definim mai bine și mai ferm aceste produse, să definim mai clar acest concept de savoare savori ale Europei, deci în special punând accentul pe plural, pe savori. Avem deja câteva elemente concrete privind calitatea care pot reprezenta bazele. Există și uh, uh, elemente legate de uh, producție, de origini, de tradiții, de contextul cultural. Avem mai multe semne ale calității, precum denumirile de origine controlate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale garantate care pot uh, fi un bun început. Putem pleca de la aceste definiții. Aspectele locale și regionale sunt cele care definesc uh, savorile. În ciuda uh, și împotriva calități, politicilor păsate pe marcă, care sunt politici păsate pe standardizare. Dincolo de uh, aceste noțiuni, aceste definiții, Comisia a avut ca scop uh, îmbunătățirea lanțului alimentar. Toate aceste semne de calitate ne vor permite și controlarea volumului de produse și uh, asigurarea un, obținerii unor prețuri care să îi mulțumească pe agricultori. Trebuie să mergem însă dincolo. Uh, să mergem mai departe. De aceea, în raportul meu, am uh, susținut ideea de a promova sisteme de producție durabile, mai durabile, care să facă față provocărilor uh, cu care se confruntă agricultorii. agricultorii. De exemplu, um, conservarea biodiversității, uh, lupta împotriva schimburilor climatice, și trebuie să înființăm elemente noi care să permită agricultorilor europeni să facă față provocărilor agricultorilor. Deci va trebui să promovăm practicile agricole și produsele care uh, rezultă din aceste practici agricole care fac față provocărilor. În același timp, Cred că nu trebuie să plecăm de la ideea că există un model european de producție. Astăzi nu știm ce înseamnă asta, model european de producție, e un nonsens. Acum există diversitate în agricultura europeană și nu uh, putem să uh, le aruncăm pe toate în aceeași oală și să spunem există un model european agricol. Pentru că astfel am înșelat consumatorul. Trebuie să fim mai clari, așadar, să avem uh, concepte mai clare, să vorbim în noțiuni clare. De asemenea, trebuie să spunem că ne îndreptăm către o, un sistem de gestionare mai simplu, că vrem ca programele să fie în sinergie unul cu altul și, de asemenea, trebuie să fim și mai vici, vigilenți. În uh, punctul 4 al comunicării Comisiei se spune un lucru important și se subliniază un element care conver, care vine în, uh, să întâlnească elementele noastre, și anume uh, lanțurile alimentare, importanța vieților locale și necesitatea informării consumatorului cu privire la sistemele de producție durabile, bunăstarea animală și așa mai departe. Există elemente importante care se adaugă, se alătură elementelor pe care le-am menționat anterior și care duc la un model de producție european uh, coerentă, coerent. Cred că trebuie să facem, pe de-o parte, legătura între promovarea producției locale și modurilor de producție care să răspundă la noile așteptări, care să țină cont de noile mize și care să facă și trebuie să facem legătura între aceste elemente. Cam asta despre specificitate. Acestea sunt premisele de la care plecăm. Programul va fi uh, acceptabil în măsura în care va respecta aceste elemente. Și va trebui să transmitem și către statele terțe informații simple pentru a le face să înțeleagă cum uh, produsele noastre sunt la înălțimea noilor așteptări. Acestea sunt uh, punctele pe care am dorit să le abordez prin raportul meu și cred că acest instrument trebuie să devină un instrument european de îmbunătățire al modului de, pro- de producție și de informare privind calitatea. Și trebuie să recreeze legătura între agricultori și consumatori, pentru că dacă uh, consolidăm această legătură și dacă o relocalizăm, vom permite agricultorilor să aibă garanții uh, mai multe și consumatorilor le vom uh, oferi prețuri acceptabile, decente. De aceea uh, am spus că trebuie să îmbunătățim aceste concepte și să le clarificăm pentru a uh, ne asigura că oamenii știu despre ce vorbim și să evităm ambiguitățile. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, Jose. Începem uh, dezbaterea. Heranz Garcia. Mulțumesc. Da, eu salut munca depusă de domnul Jose Bove. Propunerea din partea comisiei este urgentă acum mai mult decât niciodată. Noi, uh, consumatorii, trebuie să fim foarte atenți cu privire la producția comunitară din Europa. Niciodată nu ne-am luat suficient timp pentru a le explica omilor ce înseamnă DOP, IGP, STG, ce înseamnă valoare adăugată. Poate că am uh, transmis prea multă informație a cărei importanță nu e înțeleasă de cetățeni. Trebuie să recunoaștem, deci, mai întâi ce înseamnă valoarea adăugată a producției europene. În cele trei capitole în care Comisia Europeană vine cu, uh, cu noi soluții, uh, am constatat că uh, sunt și câteva referiri la scandalul de anul trecut. Consumatorii din Europa au fost panicați de dreptul și e scandalos modul în care a fost abordat tot acest um, tâmbălău. E un lucru care s-a întâmplat recent Trebuie să acționăm foarte rapid în astfel de situații. Nu mai rost să intervenim peste un an sau peste doi și să încercăm să facem ceva. Pentru că răul s-a produs deja. Deci vreau să știu în ce fel va garanta Comisia Europeană cum se va asigura că există bani puși deoparte pentru astfel de situații de criză și că pot fi folosiți în timp util. De asemenea, cum vor putea oamenii să acceseze fondurile, cum vom putea transmite mesajul. Degeaba spunem că va fi mai puțină birocrație și că simplificăm lucrurile, pentru că vedem că prin noua politică agricolă comună, practic, complicăm lucrurile. Așadar, domnule Bove, poate dumneavoastră puteți uh, să cereți comisiei să simplifice lucrurile și să accelereze procedurile. Și din câte am înțeles eu din propunerea comisiei, se vor pune la dispoziție mai multe capacități de promovare. Dar de unde vor veni oare acești bani? Mă întreb eu. Fonduri uh, suplimentare? Fonduri din altă parte? Cum vom face campaniile de promovare? Și, în fine, un detaliu important, um, sectorul vinului care în foarte multe țări uh, europene este văzut ca un sector uh, de cea mai mare importanță, riscă să fie discriminat. Pentru că asta înseamnă, cred eu, că nu mai putem promova cu fonduri europene în Uniunea Europeană. Nu știu, domnule Bove, vă întreb, în acele țări în care vinul e construit aliment, ar trebui să mărim, să, să mărim capacitățile de promovare pentru vin și să fie asigurat un fel de echitate, un fel de egalitate între diversele țări cu diversele nevoi. Mulțumesc, doamna Pilar Ayuso. Intervenție fără microfon. Gracias, presidente. That's good. Bueno, no, le decía que la raporter eh, Domnule președinte, doream să vă spun că raportul din umbră încă nu a luat cuvântul. Este vorba de doamna Patrao Neveș. Aș prefera să intervine ea înainte de mine, dacă sunteți de acord. Okay. Agradeço muito a, a deferência e peço desculpa por esta confusão sobre... Vă mulțumesc uh, pentru privilegiul pe care mi-l acordați. Îmi cer scuze pentru problema cu microfonul care întotdeauna ne îngreunează viețile din punct de vedere logistic. Bun, aș vrea să încep prin a-i mulțumi raportorului. Domnia sa a început cu um, definirea contextului. Lucru foarte important. E bine să avem contextul istoric, însă să nu uităm că avem un alt context despre care trebuie să vorbim. Situația în care ne aflăm și direcția în care ne îndreptăm um, diferă față de cea de până acum. Noi vrem să ne promovăm produsele agricole și cu toții vrem acest lucru, însă trebuie să înțelegem acest lucru în logica enunțată de domnul Bove, adică să vedem dacă această abordare este cea potrivită. Fermierii adresează o întrebare de ani de zile la care noi nu putem să răspundem. Merită oare ca Uniunea Europeană să impună măsuri atât de stringente în materie de sănătate, de mediu, de drepturi ale lucrătorilor, ale animalelor? Cerințe care cresc costurile de producție pentru noi. Merită oare ca producătorii să se supună tuturor acestor reguli? Dacă noi, prin acest raport, arătăm că e posibil să adăugăm valoare la produsele fermierilor noștri, atât pentru piața internă cât și pentru cea internațională, atunci da, de acord. Atunci putem să le răspundem că merită. Dacă nu reușim să demonstrăm acest lucru, atunci haideți să continuăm ca și până acum. nu o să reușim să facem față concurenței decât prin prețuri mai bune. Cred că aceasta este problema fundamentală. Asta este marea noastră șansă de a ne răzbuna produsele agricole. Noi le producem cu mari constrângeri și trebuie să le arătăm fermierilor că ei sunt răsplătiți pentru eforturile lor, pentru respectarea regulilor. Bun, acestea fiind zise, există câteva alte aspecte pe care vreau să le semnalez. Sunt uh, de acord cu spusele raportorului și cu ale lui Esther. Trebuie să punem uh, o serie de întrebări în acest raport care exprimă un consens al comisiei noastre. Și aș vrea să adaug și eu câteva astfel de întrebări. Trebuie să ne dăm seama că noi uh, de mult ne-am tot luptat să asigurăm calitatea produselor noastre. Am reușit să obținem treptat victorii în această luptă, însă nu e suficient. Trebuie să ne asigurăm o poziție bună pe piață. Nu putem reuși una fără cealaltă. Trebuie să obținem mai întâi poziția pe piață trebuie să cucerim piețele emergente. Știm că în Europa traversăm o criză. Așadar, dacă vrem un randament mai bun al producției, o piață mai mare, atunci trebuie să ne deschidem către celelalte piețe. Și una dintre ele este o piață care ne face să fim geloși când ne uităm la cât de repede crește ea. E vorba de piața țărilor emergente. Acolo trebuie să ne îndreptăm eforturile, să îmbunătățim performanța companiilor noastre și să le asigurăm accesul la această nouă piață. Simplificarea. S-a vorbit mult despre simplificare. Cum o facem? Prin buget? Da, pe hârtie arată bine, dar nu se modifică uh, nimic în realitate dacă nu venim și cu un buget prin care să susținem aceste măsuri. E minunat că le putem discuta aici și le putem conveni, dar ca să le putem aplica, trebuie să exporim bugetul. Și, în fine, încă un aspect care mi se pare important ține de următorul fapt producătorii care vor dori să se înscrie în acest program trebuie să poată accesa programul cât mai simplu. E nevoie de criterii clare pentru acces și de transparență. Cei care nu reușesc să participe trebuie încurajați să își uh, plaseze produsele în străinătate, unde ar putea obține niște venituri mai bune. Eu cred că cei de la comisie trebuie să pună la dispoziție date cu privire la contacte, la rețele, la exporturi, la importatori. De ce să nu facem un fel de ghid cu orientări, cu sfaturi utile pentru cooperativele de producători care să-i ajute, să le ajute pe acestea să lupte împotriva birocrației. Astfel, fermierii noștri și-ar putea plasa produsele pe piețe care le asigură un preț mai mare. Acum, în ce privește plățile în avans, Știm că avem de-a face cu proiecte foarte voluminoase și uneori se acopere doar 30% din costurile anuale. Nu e suficient pentru ca proiectele să poată fi demarate. Cât privește IMM-urile, trebuie să le dăm stimulente ca ele să poată să ajungă, ajungă la o masă critică și să poată coopera. S-a vorbit despre proiecte pilot cu țări terțe, să putem pătrunde pe piața țărilor terțe, să avem niște condiții generale, comerciale. Am tot felul de alte idei pe care le pot transmite raportorului. Eu nu vreau să mă lungesc acum prea mult. Ce vreau să spun este că avem nevoie de o nouă logică pe care raportul a menționat-o nu e suficient să avem între noi un consens cu privire la idei sau idealuri, ci trebuie să trecem mai departe la un plan de acțiune eficace prin care să garantăm că produsele noastre au o valoare adăugată. Mai ales că ne supunem la niște reguli atât de severe. E bine, doar Astfel putem uh, să îi convingem pe fermieri că merită să respecte aceste reguli. Dacă nu, înseamnă că îi vom fi dezamăgit. Are cuvântul acum Hollywood. Uh, Doamna Pilar Ayuso mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului și uh, raportorului din umbră, dar sunt de acord cu ce spunea doamna Patrao Este clar că programul e important, dar la fel de important este că el să fie eficace. Trebuie să putem trece la promovarea produselor noastre. Am constatat că ne confruntăm cu provocări de mediu, biodiversitate, bunăstare animalelor, norme sociale, foarte multe norme și reguli noi avem cele mai sigure produse agricole din lume, dar și produse destul de scumpe. Trebuie să explicăm acest lucru prin promovarea pe care o vom face. Trebuie să o explicăm și cetățenilor și consumatorilor europeni. Acum, pentru păsări e nevoie de cuști care să aibă o anumită dimensiune, o anumită înălțime, lățime și așa mai departe. Asta duce la o creștere a prețului ouălor și uh, pot uh, veni uh, ouă din import, unde căștile, cuștile pentru păsări sunt mult mai mici, ceea ce înseamnă că tot efortul nostru este degeaba. Iată ce trebuie să explicăm consumatorului. La noi oul costă mai mult pentru că țin cont și de bunăstarea găinii care îl produce. Eu cred că asta e valabil pentru toate produsele noastre. Avem un raport din 4 aprilie care ne spune că după ce au fost analizate mai multe produse, s-a constatat că toate produsele agricole ce vin din țările terțe au un nivel de pesticide mult mai mare decât cele fabricate sau produse aici în Uniunea Europeană. Știm că la noi uh, nu se poate face suficientă agricultură din cauza că nu putem folosi suficiente pesticide, în același timp să ne vin produse pline de pesticide din afară. Și atunci, de ce noi avem produse mai scumpe? Trebuie să explicăm. E clar că banii ne lipsesc cu toate acestea, trebuie să facem campanii de promovare și în interiorul Uniunii Europene. Trebuie să explicăm de ce produsele noastre sunt mai bune, dar și mai scumpe. Și trebuie să insistăm pe sectorul privat. Apoi putem uh, institui norme transparente și cât mai simple. Trebuie să fim conștienți de faptul că agricultorii noștri costă mai scump decât ai celorlalți nici să nu mai vorbim despre conservele de pește. Putem oare să le comparăm cu cele care vin din Asia de Sud-Est? Acolo nici nu se face controlul. Dacă noi dăm aici niște interdicții, trebuie să explicăm de ce ele duc la scumpirea produselor. Apoi, ați mai vorbit despre vin. Da, clar, este vorba despre un produs alimentar produs care generează numeroase locuri de muncă în sectorul agricol, sectorul primar și trebuie să avem în seamă aceste lucruri. Mulțumesc! Domnul Aylward. Mulțumesc, domnule președinte. Acest sector are nevoie de noi prevederi. Trebuie să creștem exporturile și să creștem competitivitatea agriculturii europene. Industria alimentară este cea de-a patra ca importanță în ocuparea uni- și locurile de muncă în Uniunea Europeană. Are un nivel de ocupare foarte mare, însă o creștere destul de slabă. Așa că acum este momentul să trecem la acțiuni de promovare. Sectorul agroalimentar continuă să fie însă o poveste de succes, dar are probleme grave care uh, au fost abordate de mai multe ori în această comisie și comisia însăși a spus că una dintre probleme este excesul de birocrație și de hârțogărie. Ar trebui ca programele de management să fie mai simple, mai operaționale, însă ele trebuie să fie simple pentru producători, nu numai pentru noi. Există țări în care trebuie să simplificăm um, măsurile de promovare, deoarece e vorba de mai multe produse implicate. Știu că putem uh, promova produsele și uh, cele de calitate medie și cele de calitate înaltă. Avem uh, standarde ridicate de sustenabilitate, avem foarte multe produse ce vin de la gospodării, de la mm, exploatații de talie medie. Trebuie să explicăm consumatorilor care este valoarea PAC, care este calitatea pe care o oferim. Este important, cred eu, ca sloganul acesta cu Taste of Europe, savorile Europei, să fie bineînțeles. Trebuie, într-adevăr, să vizăm uh, noile piețe, piețele emergente, dar mă îngrijorează faptul că în comunicare măsurile de promovare vizează numai uh, piețele locale, lanțurile scurte și asta prin programele rurale. Mie mi se pare contraproductiv să trunchem uh, aceste scheme de promovare. Sunt convins că și prin politica de coeziune putem să reușim. E nevoie de um, politici mai eficiente și mai adaptate. Să nu credem că o politică universală, o, un singur uh, tip de soluție ne poate ajuta peste tot. Consumatorii uh, vor tot mai mult să consume local și promovarea la nivel local trebuie să facă în continuare parte din programele de dezvoltare rurală. Știm că a crescut uh, numărul de fermieri care sprijină măsurile de promovare. A crescut numărul de IMM-uri și de micro-întreprinderi care produc uh, local alimente de calitate foarte înaltă. Trebuie să asigurăm accesul la fondurile din dezvoltarea rurală pentru aceste companii și e clar că măsuri de promovare eficiente le pot ajuta pe piața noastră europeană cât și în afară. Dacă implementăm corect această inițiativă, ea va duce la beneficii la export. Totuși am vrea să vedem uh, cum putem face corelarea cu noile reguli de achiziții publice. Avem standarde foarte bune în ce privește culturile organice. Iată, putem miza pe ele și putem uh, crește accesul la piețele emergente. Și în fine, e clar că există un interes pentru aceste măsuri de promovare. Trebuie să ne asigurăm acum că ele servesc uh, industriei și că sunt eficiente. Aștept cu nerăbdare raportul. Mulțumesc! Herbert Dorfman e poi chiude Luis Capula. Herbert Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, există două puncte pe care, două întrebări pe care trebuie să le punem. S-a spus deja că avem 55 de milioane de euro la dispoziție, ceva de acest ordin de mărime. Este vorba de o miime din bugetul PAC. Deci trebuie să ne întrebăm dacă promovarea produselor noastre în lume cu un buget de o miime din bugetul uh, PAC este suficientă. Înseamnă că um, obținem această competitivitate despre care tot uh, vorbim. Uh, este ca și când ar fi o glumă. Și, în al doilea rând, trebuie să ne întrebăm de ce facem asta. Și eu cred că trebuie să promovăm produse care sunt care există pe piață. Regulile din ziua de astăzi sunt foarte stricte, este foarte dificil să promovezi produse care sunt la dispoziție. Vin european, mere europene, paste europene, ai șampanie, chianti, dar nu vin european. Deci, de ce să avem uh, campanii de promovare generalizate. Cred că oamenii și companiile nu vor fi implicați nici măcar la nivel de 20%. Cred că am putea să avem un oarecare succes dacă ne, controlă, ne concentrăm asupra denumirilor de origine, pentru că sunt foarte vizibile, sunt existente deja pe piață și uh, sunt mai ușor de uh, susținut. Acestea sunt punctele pe care doream să le menționez. Cred că se poate lucra la aceste aspecte și eu Uh, mă voi concentra asupra acestui subiect. Domnului Scapula Santos, mulțumesc, foarte pe scurt. Nu am foarte multe de spus pe acest subiect, nu mai doresc să îl informez pe raportor și pe colegi că trebuie să țină cont uh, de dificultatea de finanțare a acestor măsuri. Aș include acest lucru în uh, prevederile referitoare la dezvoltarea rurală. În discuțiile viitoare vom vedea dacă a fost o decizie bună sau nu. Mulțumesc, îi voi da, da acum cuvântul domnului director Paceco și ne vom întoarce apoi la domnul Bove. José Bove. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnul Jose Bove, nu voi relua nimic, a sintetizat foarte bine a rezumat foarte bine comunicarea noastră. A venit și uh, cu câteva idei care sunt în sensul uh, în care vrem să mergem și noi. Și anume, cum putem uh, să ne modificăm, cum, cum putem să ne promovăm practicile agricole și sistemele existente care sunt durabile. În același sens, vrem și noi să mergem trebuie să ne gândim și cum putem răspunde în situații de crize. Recunoaștem că sistemul actual este destul de lent. Există un sistem de cerere de ofertă care um, e foarte greoi. Trebuie să vedem cum putem răspunde imediat la nevoile suplimentare de promovare în situații uh, de criză ca cea de anul trecut. În legătură cu mijloacele, acest subiect, bineînțeles, e destul de delicat. Unde se îndreaptă mijloacele de care dispunem, dar oricum cred că trebuie să uh, fim la înălțimea așteptărilor și provocărilor. În privința propunerilor specifice, vreau să adaug că în ceea ce privește faptul că trebuie să încercăm să câștigăm sectoare de piață și în afara Uniunii Europene, acesta reprezintă unul dintre, uh, una dintre primele etape ale măsurilor noastre de promovare. Și trebuie să ne gândim și cum putem uh, crea mărci. Așa dorim, de exemplu, să promovăm vinul, produse specifice din sectorul vinicol, viticol, vinicol, mărtați. Trebuie să încercăm să asociem imaginea noastră pozitivă cu anumite mărci pentru ca eforturile noastre de a pătrunde pe piețe terțe să aibă un impuls, să primească un impuls. Și cred că și domnul Dorfman s-a exprimat în acest sens. La fel, la fel și doamna Patraon Neveș. Trebuie să facem uh, eforturi uh, Trebuie să ne gândim și la programele care implică mai multe state. Trebuie să cooperăm mai bine la nivel european pentru a putea promova produsele care reprezintă atât acțiunile cât și modurile de uh, producție pe care le folosim noi. Domnule președinte, o ultimă observație. Suntem uh, la curent cu importanța circuitelor scurte, dar trebuie să ne gândim și la programele de dezvoltare rurale ținând cont de uh, resursele bugetare la dispoziția noastră, nu am uh, verificat încă dacă este previzibil, dacă este uh, real, realist să, să luăm uh, în primire și bugetul pentru promovare. Noi credem că ar fi mai bine să păstrăm finanțarea prin uh, programele de dezvoltare rurală. Încă o dată vă mulțumesc pentru susținerea comunicării noastre. Mulțumesc că îi voi da cuvântul domnului Jose Bove pentru concluzii. Mulțumesc. Am ascultat toate observațiile. Înțeleg um, că e o problemă de buget, de volum. Dacă din acest buget va trebui să se plătească și promovarea normală, între ghilimele, a produselor uh, respective și să se aibă o reacție în caz de criză, atunci mă pe o problemă reală, pentru că nu putem să facem uh, ambele lucruri. Dacă uh, ne confruntăm cu o criză importantă, acest lucru va afecta restul bugetului. Dacă vorbim despre un buget echilibrat și dacă vrem să uh, facem promovare pe termen lung, ce facem dacă apare o criză? De unde luăm fondurile pentru rezolvarea crizei? Trebuie să ne gândim cu Comisia cum vom putea aloca un buget specific pentru situația de criză, pentru că dacă trebuie să alocăm în cadrul aceluiași buget criza, să avem o rezervă permanentă pentru situația de crize, atunci nu vom avea niciodată, de fapt, un buget real, pentru că acest buget, într-o situație de criză, se reduce considerabil, nu putem conta pe el. Deci trebuie să ne gândim la acest lucru. O altă chestiune s-a vorbit despre necesitatea de a pătrunde pe piețe terțe. Anumite persoane au vorbit despre cucerirea uh, sectorilor de piață din țările în curs de dezvoltare sau din alte părți. Trebuie să fim uh, foarte clari. Vrem să promovăm modelul nostru dacă vorbim despre uh, produse foarte specifice, de OP, IGP, da, trebuie să ni le promovăm în aceste state terțe. Nu trebuie să promovăm uh, produsele locale. Dacă produsele locale din statele terțe sunt identice cu ale noastre, atunci vom avea o problemă. Trebuie să promovăm produsele noastre, dar menținându-le specificitatea. Trebuie să promovăm IGP-urile. În privința DOP-urilor, denumirilor de origine controlată, piețele de la export sunt uh, destul de reduse, cu excepția vinului la brânză, de exemplu, uh, față de vin, uh, sectoarele de piață la export au scăzut sau diminuat. Cam uh, acestea ar fi răspunsurile. În privința piețelor locale, ar trebui să ne explice comisia de ce să, să le explicăm celor de la comisie de ce considerăm noi că sunt importante aceste sectoare locale. Din punct de vedere social și economic, piețele locale permesc, uh, permit uh, producătorilor să-și vândă produsele. Trebuie să promovăm ideea că, că oamenii trebuie să meargă să se aprovizioneze de pe piața locală. Trebuie să promovăm modurile noastre de producție care au rădăcini uh, tradiționale, profunde și pe care trebuie să le recuperăm pentru că ele sunt în curs de distrugere și mă gândesc la uh, Marea Britanie. Numărul de piețe locale cu produse proaspete locale s-au redus substanțial. Trebuie să recreăm această dinamică socioeconomică și acesta poate fi unul dintre obiectivele noastre în cazuri specifice. Doar Acestea au fost observațiile pe care am vrut, vreau să le fac acum. Voi reveni poate mai târziu. Am conclusă la reuniune. Mulțumesc, Jose, mulțumesc tuturor. Atât pentru această după-amiază. Vă amintesc că mâine ne revedem la ora 9 și vom continua cu Comagri. Iar apoi, la ora 15, permiteți-mi să vă amintesc că avem o reuniune cu domnul comisar Cioloș. Vă mulțumesc, o seară plăcută, ne vedem mâine dimineață.